So, dear colleagues, let's start. Stimați colegi, vă propun să începem reuniunea din această după-amiază. Îi urez bun venit doamnei Daniel Nui, președinte al Comitetului de Supraveghere instituit în cadrul BCE în contextul mecanismului unic de supraveghere. Ultima dată când ne-am întâlnit uh, în Comisia Econ a fost în data de 19 iunie, iar reuniunea de astăzi este a treia audiere publică din 2018. După cum știți, este și ultima audiere sistematică cu doamna Nui în funcția de președinte al Comitetului de Supraveghere, ocazie cu care aș dori să vă mulțumesc și să vă felicit pentru activitatea excepțională pe care ați desfășurat-o în acești ani în fruntea SSM, a mecanismului unic de supraveghere a fost o uh, provocare să instituiți această activitate unică de supraveghere la nivelul întregii Uniunii Europene și poate nu multe lume ar fi putut să prevadă că acest lucru se va putea întâmpla așa de eficient și de rapid. Sigur, niciodată nimic nu e perfect, s-au mai întâmplat și probleme și au mai fost și dificultăți, și este sarcina noastră, în calitate de europarlamentari, să avem dezbateri vii uh, și să fim foarte atenți la ce se întâmplă, însă, în general, cred că putem vorbi de o poveste de succes. În bună parte, succesul acesta fiind meritul dumneavoastră, doamnă președinte, ați condus o instituție nouă care s-a ocupat de sarcina de a oferi uh, o activitate de supraveghere comună eficientă și de succes pentru bănci și instituțiile de creditare în general. S-a instituit o cultură a supravegherii, un model de activitate și așa mai departe. Cum spuneam, deci, s-au realizat multe, mai sunt multe de înfăptuit, până când vom avea o uniune bancară definitivată Va fi nevoie de pași suplimentari pentru a realiza convergența în materie de supraveghere, dar și la nivel legislativ trebuie continuată activitatea pentru definitivarea Uniunii Bancare, astfel încât să existe instrumentele necesare. Vorbim despre uh, în, din ce în ce mai mult despre regulamente și directive la nivel european, mai degrabă decât de discreție la nivel național, avem uh, uh, propunerile pentru combaterea spălării banilor în Uniunea Bancară, avem uh, discuțiile în legătură cu creditele neperformante. Azi dimineața am discutat despre backstop-urile prudențiale, uh, Sperăm să putem încheia această procedură legislativă până la sfârșitul anului, ceea ce presupune o activitate extrem de rapidă, într-un ritm extrem de alert, pentru a permite mecanismului unic de supraveghere să ofere acoperirea necesară cu backstop-urile operaționale necesare și în același timp în pachetul uh, bancar să încercăm să finalizăm dezbaterile cât mai curând. Deci, mai sunt câteva chestiuni rămase deschise, mai există cel de-al treilea pilon, sperăm să facem progrese în materie de backstop, printr-un efort global necesar pentru a promova activitatea de supraveghere bancară. Cum spuneam, e vorba deci de un efort comun Însă mecanismul unic de supraveghere este în acest context un vector care instituie o uniune bancară mai armonizată, mai unificată. Vă mulțumesc și acum aveți cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră introductivă. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, pentru este ultima mea audiere, după cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte, la Parlamentul European, în calitate de președinte al Comitetului de Supraveghere. Vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să-mi exprim și aprecierea pentru buna cooperare între Parlamentul European și instituția pe care am condus-o în ultimii cinci ani, prin care s-a marcat implicat crearea uh, mecanismului unic de supraveghere. Mă voi concentra pe patru domenii, evoluții cheie în ce privește riscurile care vizează sectorul bancar, activitatea noastră de supraveghere, inclusiv activitatea cu privire la creditele neperformante, Rezultatele din 2018 la nivelul testului de stres de la nivelul întregii Uniunii Europene cu pașii strategici pe care îi consider crucial pentru Uniunea Bancară, inclusiv acțiunile întreprinse pentru combaterea spălării banilor. Voi începe printr un scurt rezumat al situației uh, bancare din perspectiva supravegherii. Există uh, instituțiile din uh, zona euro și-au îmbunătățit reziliența în 2018 în mod semnificativ. Uh, s-au menținut poziții de capital puternice și folosindu-se o parte dintre uh, tamponele de capital, uh, s-au putut uh, întări această reziliență. S-a redus stocul de credite neperformante și aceasta este pentru noi o prioritate în continuare. Rata Uh, acestor credite a ajuns la 4,4% de la 7,5% în 2015. În ciuda redresării economice robuste și în ciuda ciclului de afaceri uh, performant, uh, situația încă nu e suficient de bună. Avem o revenire la capital de 6,5% în primul trimestru al lui 2018, mai față de 8,2% în anul precedent. În medie, băncile europene par să fie mai puțin profitabile decât cele din Statele Unite, ceea ce reflectă, printre altele, modele de afaceri ajustări la modelele de afaceri incomplete, ineficiență la nivelul costurilor și supracapacitate în anumite sectoare bancare europene. Analizând băncile din zona euro care funcționează în actualul um, mediu, riscurile politice sau geopolitice s-au intensificat Protecționismul este în creștere și asistăm la evoluții îngrijorătoare în anumite economii de piață. Restabilirea prețurilor la, nivelul, la nivel internațional, escaladarea tensiunilor internaționale afectează și activitatea economică din zona euro și în felul acesta și băncile. Sigur că există provocări europene, pur europene, de exemplu problemele legate de anumite uh, obligațiuni. Băncile continuă să monitorizeze toate evoluțiile care ar putea să submineze pozițiile de capital ale băncilor. Și am să vă ofer câteva informații în legătură cu câteva activități de supraveghere cheie. Am făcut progrese semnificative în ce privește riscurile de creditare, facem o analiză tematică a băncilor și a felului în care își pun ele în aplicare uh, IFS 9, standardul de contabilitate IFS 9 și în felul acesta ajutăm la reducerea NPL-urilor. Mai ales pentru băncile care au uh, o rată mare de NPL-uri, ele au înaintat către BCE o strategie de reducere a acestora. Am analizat această strategie, am, evalu- am evaluat-o și echipele comune strategice își intensifică în acest sens uh, dialogul cu băncile acestea, astfel încât uh, să le ajute să-și pună în aplicare orientările primite. Apoi, mai sunt și alte elemente în activitatea noastră. S-au făcut progrese în ce privește gestionarea uh, testelor de stres ale băncilor. Avem o revizuire, o analiză țintită a modelelor de afaceri. Și prima fază s-a încheiat mm, cu succes anul acesta. Este vorba de băncile acoperite de TRIM care au primit primele decizii în materie de supraveghere. Continuăm de asemenea să purtăm dialog cu băncile aflate într-o situație de risc sporit, în special în cele cu active expuse de nivel 2 și 3. Și aici avem echipe comune de supraveghere care efectuează analize la diferite instituții selectate. Vom continua să evaluăm impactul uh, informaticii asupra riscurilor cibernetice și vom desfășura un test de stres concentrat um, pe, în, în anul 2019 în ceea ce privește uh, lichiditățile. Și acum câteva cuvinte despre rezultatele testului de stres din 2018 de la nivelul întregii Uniunii Europene. Pe 2 noiembrie, Autoritatea Bancară Europeană a publicat rezultatele acestui test de stres care reprezintă 70% din activele bancare din Uniunea Europeană, rezultatele arătând că 33 de bănci mari, supraveghete direct de către BCE, au devenit mai, mai reziliente la șocurile financiare în ultimii doi ani. În paralel cu această, acest test de stres desfășurat la nivelul întregii Uniunii Europene, BCE-ul și-a desfășurat propriul test de stres față de alte bănci aflate de asemenea sub supravegherea sa dar care nu au făcut parte din eșantionul principal. Rezultatele celor două teste de stres vor alimenta revizuirea cu privire la procesul, de fapt, analiza cu privire la procesul de evaluare care va fi publicată în curând. S-a, uh, analizat capacitatea băncilor de a uh, face față uh, problemelor legate de moștenirea de pe urmea crizei și am constatat că 17,7 față de 12,2 uh, în 2016 a fost uh, rata prin care aceste bănci au fost în măsură să, absorb, să absorbă șocurile macroeconomice. Cel mai sumbru scenariu a fost cel legat de 33 de bănci cu o perioadă de 3 ani în care a fost analizat acest test de stres. Sunt cifre care vizează capitalul și care uh, reflectă o punere în aplicare deplină a cerințelor de capital care fac obiectul aranjamentelor existente. Acest rezultat satisfăcător nu trebuie să ascundă faptul că există în continuare provocări, trebuie să mai facem multe în ceea ce privește modelele de afaceri și chestiunile moștenite, inclusiv nivelul creditelor neperformante, o preocupare majoră pentru număr mare a instituțiilor de credit europene. O să monitorizăm, desigur, ce se întâmplă în aceste domenii. În plus, o să examinăm îndeaproape provocările existente și rezultatele testelor de rezistență în acest sens se vor reflecta în viitoarele exerciții de acest gen. În concluzie, aș dori să reiterez câteva puncte foarte importante din punctul de, meu de vedere pentru o bună funcționare a Uniunii Bancare și pentru care avem nevoie de sprijinul Parlamentului European înaintea și după alegerile europene. Am parcurs o cale lungă de la uh, crearea comitetului și prerogativelor de supraveghere la BCE. În ceea ce privește pachetul bancar, trebuie să încheiem revizuirea acestuia pe parcursul acestui mandat legislativ și știți că știu că voi vă ocupați de acest lucru, domnule președinte. Cred că trebuie îmbunătățite lucrurile la, pe pilonul 2 al Uniunii Bancare. Discreția um, autorităților de supraveghere trebuie să fie consolidată, permițând în același timp băncilor să acumuleze mai mult capital la al doilea pilon. Ne preocupă de asemenea uh, tratarea uh, pierderilor în uh, modelele interne ale băncilor, pentru că trebuie să păstrăm Uh, încrederea în aceste modele interne ale băncilor. Nu cred că avem nevoie de acest pas pentru că există deja un grad de flexibilitate atunci unde uh, avem nevoie de acest grad de flexibilitate. Și în fine, este foarte important să aliniem condițiile în care o bancă este dificultată a se afla într-o situație uh, dificilă sau în pragul falimentului. În ceea ce privește apoi firmele de investiții, suntem de acord cu activitățile BCE de monitorizare a acestor firme, mai ales în contextul Brexitului și intențiilor de a se muta multe firme britanice în Uniunea Europeană. Apoi, privind înspre viitor, avem nevoie de o abordare mai armonizată pe plan european în ceea ce privește combaterea activităților de, de spălare de bani ne intensificăm și activitatea prudențială pe acest subiect, creând o funcție de coordonare în cadrul mecanismului unic de supraveghere privind activitățile de uh, spălare de bani, respectând modul în care sunt distribuite prerogativele în acest sens. Biroul creat în acest sens va trebui să aibă trei roluri va fi un ghișeu, ghișeu punic în ceea ce privește schimbul direct de informații privind uh, spălarea de bani între BCE și autoritățile competente din acest uh, punct de vedere uh, în statele naționale Apoi va fi creată, va fi creată o rețea care să acopere toate băncile care sunt riscante din, uh, din punctul de vedere al spălărilor de bani și apoi va trebui să monitorizăm uh, posibilitatea contagiunii activităților de spălare de bani asupra sectorului financiar în general. În fine, reducerea riscurilor și progresul din punctul de vedere al reducerii riscurilor ar trebui să ducă la o împărtășire mai cuprinzătoare a acestor riscuri cu EDIS, de exemplu. Și mergând înainte, avem nevoie de un grad mai mare de armonizare în domeniul reglementării pentru a ne baza Uh, mai mult pe norme armonizate când vine vorba de analizele pe care trebuie să le efectuăm și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc pentru discursul introductiv foarte cuprinzător și dăm acum cuvântul colegilor noștri în primul rând. Sander este prima numele pe vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, doamnă președinte, aș dori mai întâi să vă felicit pentru activitatea pe care ați depus-o în fruntea mecanismului unic de supraveghere. Această instituție abia formată, ați reușit să o transformați într-o autoritate de supraveghere recunoscută în întreaga Europa, dar și dincolo de granițele ei. În prezent, în Europa, constatăm că sistemul bancar e încă destul de fragmentat cu toate eforturile care s-au făcut și, în ciuda realizărilor obținute în materie de Uniunea Bancară. Fragmentarea persistă însă și ne aflăm într-o situație în care în numeroase state membre sectorul bancar se compune din instituții mici nu întotdeauna rentabile, ceea ce poate crea pe termen lung probleme. Pentru a se consolida, sectorul bancar european are nevoie de stabilirea unor uh, uh metode cu adevărat europene. Și atunci v-aș întreba următorul lucru. N-ar fi mai bine să asistăm la o consolidare mai dinamică a sectorului bancar european și în cazul în care vrem cu adevărat această consolidare, nu trebuie să punem la dispoziție anumite elemente în contextul cadrului european și în ce privește concurența, tocmai pentru a stimula consolidarea aceasta? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar și pentru cuvintele foarte amabile în legătură cu mecanismul unic de supraveghere. Sunt convinsă că toți cei care au lucrat cu mine în legătură cu acest SSM și la Frankfurt și la autoritățile naționale sunt extrem de sensibili la cuvintele amabile pe care ni le-ați adresat. În ce privește situația actuală, și în legătură cu această problemă a consolidării necesare, și eu consider că trebuie să ne îndreptăm în, în către ceea ce aș numi eu o jurisdicție unică. Așadar să considerăm că avem un sector bancar unic, dar e adevărat că pornim de la sectoare bancare foarte diferite între ele. De ce, așadar, întârzie să apară această consolidare? Dintr-o serie întreagă de motive, dintre care primul este că apetitul pentru risc al băncilor operațiunile un pic mai aventuroase la nivel transfrontalier sunt mai puțin atrăgătoare decât ar fi putut să fie înaintea crizei. Băncile au devenit mai prudente acum. Al doilea element. Din păcate, în urma crizei, am constatat că apar o serie întreagă de inițiative de separare, de ring fencing în anumite țări – inițiative care n-au dispărut între timp, au rămas în vigoare. de alminteri este adevărat și ne dăm seama foarte bine că sectorul bancar european e foarte uh, fragmentat. Directivele sunt transpuse în 19 moduri diferite în diferitele țări. Prin urmare, avem nevoie de mai multă reglementare Nu mă refer la opțiunea marjei de discreție națională, nici măcar nu mai vorbesc de asta. Această marjă de discreție națională nici măcar nu și-ar nu-și poate avea locul într-o autentică uniune bancară. E adevărat că fără al treilea pilon al uniunii bancare, fără să existe fondul de solidaritate în fondul de rezoluție și fără să existe mecanismul de garantare a depozitelor, e destul de greu să progresăm. Uh, autoritățile de supraveghere de la nivel național vor continua să fie cei pe care cetățenii vor da vina în cazul în care se va întâmpla ceva cu o bancă și dacă Fondul Național de Garantare a Depozitelor sau Fondul de Rezoluție Națională uh, ar fi în situația de a uh, efectua plățile într astfel într-un astfel de caz grav. Și aceasta e o problemă importantă. În rest, sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de consolidare, dintr-un motiv foarte simplu, cel puțin, și anume că băncile pe care le supraveghem uneori nu, își, nu câștigă costurile pe care le presupun fondurile lor proprii. Acum, nu noi putem decide care sunt uh, uh, fuziunile bune, care sunt aproximările, apropierile bune, acesta este rolul pieței. Dar Totuși, autoritatea de supraveghere are un rol foarte important și anume să analizeze noua entitate care îi se prezintă și să vadă care sunt problemele pe care le-ar putea prezenta noul model de business, asigurându-se astfel că sinergiile necesare sunt existente, sunt prezente, că respectiva entitate propune un model de afaceri solid și așa mai departe. Lucrurile acestea presupun, de regulă, o serie de condiții instituite în cadrul acestor fuziuni, tocmai pentru a se asigura autoritatea de supraveghere că respectiva fuziune este o hotărâre bună. Același lucru se întâmplă indiferent dacă vorbim de o fuziune la nivel național sau de o fuziune transfrontalieră. Mulțumesc, Pervanș Beres. Doamnă președinte, Vă mulțumesc pentru intervenții și în numele socialiștilor și democraților vreau și eu să vă felicit pentru felul în care ați permis instituirea acestui uh, for major care este mecanismul unic de supraveghere. Ne spuneți că ați trăit uh, o aventură extraordinară în această funcție. Sunteți unul dintre pilonii Uniunii Bancare și nu avem foarte mulți. Este ultima dumneavoastră audiere în fața comisiei noastre. Ce îi veți spune succesorului dumneavoastră când îi veți preda ștafeta? Nu vă cer să ne dezvăluiți toate secretele, dar care sunt orientările, indicațiile principale pe care îi le veți da în baza experienței pe care ați dobândit-o, inclusiv în ce privește relațiile uh, forului pe care îl conduceți cu Parlamentul European și cu Comisia noastră. Doamnă deputat, în ce privește Uniunea Bancară, cred că am reușit să reducem puternic riscurile bancare în zona euro. Știu că sunt și voci care spun altceva, poate unii consideră că încă n-am făcut destul, eu consider că am făcut deja destul de mult. Mecanismul s-a creat, în special în ce privește creanțele uh, problematice. Vedem în fiecare zi anunțuri publice în legătură cu faptul că băncile se pregătesc să-și curețe bilanțul și mai aprofundat. Deci, momentul e matur. Sunt 19 țări aflate sub uh, incidența mecanismului nostru de supraveghere, nu o să putem spune niciodată că toate cele 19 țări ajung la un uh, risc zero, simultan și zero. Nu așa funcționează lucrurile. Deci, nu trebuie să așteptăm acel moment ca să uh, luăm măsuri, ci momentul este uh, potrivit pentru asta. Apoi trebuie să ne gândim dacă nu cumva va fi nevoie de vreo intervenție de solidaritate undeva în Uniunea Europeană. S-ar putea hotărâ să nu se ajute țara care ar avea nevoie de acest ajutor. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în cazul Greciei. Europa a ajutat acest membru al familiei sale care era uh, la necaz. Deci, cred că ar trebui să explicăm dinainte care sunt condițiile în care trebuie să se întâmple un astfel, o astfel de ajutorare și tocmai de aceea îmi doresc uh, din toată inima al treilea pilon al Uniunii Bancare. În ce privește pe succesorul meu, nu știu care îi vor fi prioritățile, eu mai am pe lista mea oricum o serie întreagă de lucruri pe care aș fi vrut să le realizez și pe care nu cred că va putea să le ignore, de exemplu problema profitabilității băncilor, continuarea eforturilor pentru a se um, elimina aceste creanțe problematice, ca să nu ne oprim la jumătatea drumului, apoi proiectul TRIM, un proiect pe care în bună măsură l-am realizat. Am întreprins un proces de reflexie și așteptăm și noua legislație? În legătură cu SREP, să vedem ce se va întâmpla. Și, desigur, vom continua să încercăm să facem progrese în ce privește Uniunea Bancară, referitor la rezoluție, fiindcă și aici am putea da dovadă de un spirit european mai puternic. La Berlin am avut ocazia să explic că pentru mecanismul de rezoluție unică avem o decizie cu adevărat la nivel european este de interes public să se supună banca rezoluției mai degrabă decât să fie lichidată banca, pentru că după ce uh, răspuns la întrebarea aceasta, restul se întâmplă la nivel național. Dacă se stabilește rezoluția, atunci putem să vorbim despre rezoluția în baza 19 manuale de rezoluție pentru că în 19 moduri s-a transpus această legislație. Dacă răspunsul este însă lichidarea și nu rezoluția, de asemenea, avem 19 cadre naționale diferite. Diferențele însă în acest caz sunt și mai mari. Uneori, în sistemele naționale, lichidarea nu este unul dintre criterii și tocmai de aceea nu se nu se purcede la, la lichidare. Am asistat la astfel de cazuri în Letonia și în Luxemburg. Oricum, situațiile sunt extrem de diferite, dar și aici se, poate, se pot face progrese. Mulțumesc foarte mult! O, un plan foarte bun de bătaie, cred eu. Și, după cum știți, ne străduim să contribuim și noi la succesul său. Măcar ca să evităm experiențele cumplite pe care le-am avut. Intervenție fără microfon din sală. Deci, încercăm să reparăm unde se poate și să contribuim la uh, succesul acestui mecanism. Nu văd pe nimeni de la ECR și o să-i dau cuvântul numele ALDE lui Ramon Tremosa. Președinte, Madame Nui, bienvenue une autre fois. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, bun venit încă o dată în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o și o să mă exprim acum în limba engleză pentru a vă adresa întrebarea. Mai întâi de toate, aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu expunerea uh, la datoria suverană a băncilor. După cum știți, uh, Băncile sunt vulnerabile în cazul în care piețele evaluează faptul că o bancă este expusă și asta ar putea să ducă la o nouă criză bancară. Cum abordați această problemă? Sunteți uh, pentru introducerea unor limite mari la expunere? Și mai am o do- a doua întrebare. După cum știți, există numeroase controverse în legătură cu rezoluția Băncii Popular, care s-a, a avut loc acum puțin peste un an, una dintre consecințe a fost că uh, acest uh, sistem failing or likely to fail, uh, această evaluare, trebuie revizuită. S-a și spus în 15 octombrie la o conferință că definiția aceasta ridică întrebări foarte dificile. Deci, considerați că definiția aceasta este suficient de clară, definiția băncilor failing or likely to fail? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește riscul suveran, după cum știți, cadrul comun de reglementare abordează în bună măsură datoria suverană ca fiind lipsită de riscuri. Pe de altă parte însă, BCE, în calitatea sa de autoritate de supraveghere prudențială, urmă, monitorizează riscul în cadrul activității sale de supraveghere. De adevărat că riscul de reapariția unor îngrijorări în legătură cu sustenabilitatea datoriei publice suverane este, deci, un risc care reapare. El însă a fost uh, inclus în uh, testul de stres al ABE recent. Am efectuat, deci, uh, o analiză pe marginea 15 a, pe, în, în marginea scenariului din 2015 și am încercat în felul acesta să abordăm problema astfel. Mai sunt chestiuni care trebuie abordate în cadrul pilonului 1. BCE a prezentat patru principii ample care ar, de care ar trebui ținut cont în uh, cadrul reformei pilonului 1 și orice uh, modificare de reglementare ar trebui să se bazeze pe prețuri și nu pe restricții cantitative, evitându-se în felul acesta perturbări masive ale pieței. Trebuie să convenim că nivelul global, ținând seama de impactul global și necesitatea de a garanta condiții egale de la nivel național în perioada de tranziție, va fi necesar. Desigur, dacă putem să ne îndreptăm în direcția aceasta într-un mod acceptabil, este și aceasta o modalitate de a reduce expunerea la datoria suverană a băncilor. Este și unul dintre motivele pentru care s-a creat mecanismul de supraveghere. În ce privește definiția lui failing or likely to fail, sugerați că poate că ar trebui să se revizuiască definiția aceasta. Eu una consider că e un concept util și că a fost bine descris în directivă. În calitate de autoritate de supraveghere, am încercat să și punem în aplicare acest uh, concept, să-l facem funcțional printr-o metodologie de calculare. Sigur, pentru failing este ușor să calculezi, dar pentru băncile care sunt expuse riscului uh, likely to fail, riscului de a da faliment, e poate mai complicat și a trebuit să venim cu criterii în baza cărora să se poată face, eva- să se poată face evaluarea riscului de faliment uh, cu problemele de solvabilitate, de lichiditate. Fiindcă e mai ușor de înțeles uh, toate aceste lucruri atunci când nu există o criză. Problemele failing or fail, likely to fail sunt uh, în general însă complexe și greu de evaluat. Dar Definiția considerăm că a funcționat destul de bine din punctul meu de vedere. Sigur, sunt și alte posibilități. Banca poate fi supusă rezoluției sau uh, sau poate fi lichidată, dar ăsta este obiectivul Consiliului Unic de uh, Rezoluție. Mulțumesc, Sven Gigold. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Nui. În primul rând, uh, Aș dori ca în numele grupului verzilor și eh, ca unul dintre cei doi raportori la vremea aceea când am creat eh, noi toți eh, împreună mecanismul unic de supraveghere. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Ați reușit, într-adevăr, să clădiți o instituție cu adevărat europeană. În schimburile noastre, bineînțeles, erau inevitabile unele Uh, dezacorduri, dați a acționat întotdeauna în interesul european cu integritate și respectând Parlamentul European și am, ați dat dovadă de acest lucru în spatele ușilor închise și nu numai și în public și pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc. Iar acum Grupul nostru are obiceiul de a pune întrebări uh, grele, deci uh, vă revine și dumneavoastră această onoare, doamnă Nui. În primul rând vreau să vă întreb, în momentul în care când ne uităm la acest, această anexă a creditelor neperformante a BCE, vreau să vă întreb ce faceți pentru a aplica aceste regulile și pentru instituțiile mai mici. Aveți dreptul de a privi mai departe decât uh, instituțiile supravegheate direct. Există multe în îndoieli în ceea ce privește aceste reguli. Ce faceți pentru a, pentru a asigura o piață unică în acest sens? Și în ceea ce privește în scandalul uh, Comex uh, de către grupul de, acest grup de jurnaliști. Am văzut că multe dintre băncile care au promis publicului, au promis cetățenilor europeni că vor da dovadă de integritate pe viitor, au furat în continuare banii contribuabililor uh, la scară uh, uriașă și uh, încălcând uh, legislația fiscală. Articolul 11, sau învățându-i pe altfel cum să facă, articolul 11 vă oferă dreptul de a desfășura anchete la nivel european. Sunteți de acord? Sau ați fi de acord să să um, folosiți acest articol de, pentru a avea o anchetă europeană în ceea ce privește uh, implicarea băncilor supravegheate direct în acest uh, scandal CumEx de proporții. Cred că se așteaptă cetățenii europeni la acest lucru din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră amabile. În ceea ce privește ceea ce privește această anexă despre care vorbiți, aveți dreptate. Într-adevăr, trebuie să uh, să avem un tratament egal pentru risc uh, în ceea ce privește uh, bila- bilanțul băncilor, poate nu imediat, dar la un moment dat uh, trebuie să existe convergență și asta se întâmplă acum, de pildă, în ceea ce privește creditele neperformante. Avem două posibilități. Ori să avem o introducere treptată unică a acestei anexe la creditele neperformante sau de la caz la caz să, să uh, aplicăm, uh, să, să facem lucruri de la caz la caz în funcție de bancă sau să avem o aplicare de la caz la caz uh, suplimentară, ceea ce înseamnă că pe baza capacității băncii de a genera capital la nivel intern și de a avea prevederi suplimentare, am putea deci să avem un anumit, anumite așteptări, cerințe de la început, de la caz la caz, uh, mai degrabă decât să avem uh, o orientări generale în ceea ce privește o etapă de introducere treptată. Aceasta ar fi o principală soluție. Băncile au fost analizate în funcție de capacitatea lor de a mm, derula acest proces de introducere treptate unele pot, să, au, unele pot face acest lucru mai rapid decât altele, există diferențe deja deci la nivelul băncilor. Le-am explicat băncilor ce vrem de la ele, în ceea ce este modul în care se aplică sistemul acum. Și uh, după câțiva ani um, se vor analiza aceste așteptări pentru a vedea de la an la an dacă lucrurile se, cu, se întâmplă cum trebuie. Deci, în această anexă se introduce treptat pentru aceste credite neperformante, ceea ce ne va ajuta să curățăm bilanțul băncilor înainte de următoarea criză. Eu, eu v-am întrebat despre uh, instituțiile mai mici. A, ah, îmi cer scuze, eu vorbim de cele mai mari. Pentru cele mai mici, uh, avem, acest, avem, și, avem și acolo acest proiect, dar uh, va fi aplicat de către autoritățile competente la nivel național uh, în mod proporțional, asemenea tuturor uh, măsurilor uh, care decurg uh, de la noi. Va exista oarecare întârziere față de cele mai mari și probabil unora va trebui să le dăm mai mult timp la dispoziție. Deocamdată atât vă pot spune. pentru ambele tipuri de credite, și cele moștenite și uh, cele neperformante noi. Și uh, apoi uh, următorul pas, al doilea sau al treilea, în funcție de cum facem numărătoarea, este reprezentat și pentru și pentru cele deja acumulate. Iar aici trebuie să ne dăm seama că Sperăm până la urmă că va veni EDIS și, eh, și poate va exista o evaluare cuprinzătoare pentru băncile mai mici și ar fi mai bine atunci dacă, pentru ele, dacă au început deja să aplice în mod serios anexa. Mai întâi pentru pentru cele care se acumulează acum și apoi pentru cele vechi. Mulțumesc. Acum, uh, mandatul BCE nu conține uh, și competințe în domeniul uh, dreptului penal, și aici este vorba despre o chestiune de drept penal. Iată de ce nu căutăm aici încălcări în mod activ ale dreptului penal. Dar sprijinim ancheta Parlamentului European, oferind informații, bineînțeles, care ne stau la dispoziție și um, dacă avem motive de a suspecta că acest delict ar fi uh, comis în timpul evaluării, noi avem obligația de a solicita ca această chestiune să fie transferată autorităților competente um, de anchetă penală în conformitate cu legislația națională. Deci avem tolerație, toleranță zero pentru astfel de chestiuni, dar ă, trebuie să dăm instrucțiuni autorităților naționale competente să ă, acționeze în justiție și în momentul în care ni se cer informații, noi ă, ofer, oferim, bine, noi oferim aceste informații și Eh, și tribunalelor și parlamentelor dacă este nevoie. Mulțumesc! Și iar backstop-ul pentru mm, pilonul 1 se va, afla, se va aplica în acest sens. Da, acesta este un... Uh, dar bineînțeles trebuie să se aplice și măsurile de la pilonul 2. Mă rog, o să avem o discuție, poate ar fi binevenită. Dimitrius Papa, Papa Dimulis. Uh, Mulțumesc, doamnă Nui. Aș dori și eu, ca în numele grupului meu politic și în numele meu personal, să vă mulțumesc pentru uh, eforturile pe care le-ați făcut și colaborarea de care ați dat vadă și um, pentru modul în care ați colaborat cu comisia noastră. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, dumneavoastră ați spus că în ultimii ani S-a, uh, red, s-au redus riscurile considerabil în sectorul bancar. Dar cred că sunteți de acord cu mine când spun că nu s-au făcut uh, pași în ceea ce privește reciprocizarea riscului. În propune, propunerea Comisiei, care se bucură de sprijin în Parlamentul European, nu a făcut progres. Și iar Edis trebuie să înregistreze progres. Ce, um, uh, ce l-ați sfătuit pe succesorul dumneavoastră? Mă, ascultat uh, ce ați spus, ați răspuns colegului Gigol, ați spus că nu vă ocupați de chestiuni penale, dar scandalul Camex, prin care um, au fost furați uh, banii publici, banii cetățenilor, de zeci de milioane de euro, care pur și simplu au dispărut, care uh, n-au apărut pe radarul uh, autorităților de control, nu s-au, nu s-au făcut supraveg- supravegheri și instituțiile nu au reacționat cum trebuie. Ce facem cu această gaură neagră? Nu e suficient să dai informații comisiilor parlamentare. Important este să se rezolve aceste probleme, să se umple aceste lacune și aceste căi legale, chestiuni pe care adesea denunțătorii conștiinței le reperează. Acum, în ceea ce privește gestionarea acestor credite roșii, la mine în țară s-a spus foarte clar de către Banca uh, Uh, Elena, ce trebuie făcut, dar uh, ce crezi că trebuie să facă în legătură cu creditele roșii în Grecia și care este părerea dumneavoastră? Vă mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește EDIS și reciprocizarea riscului, vreau să vă spun că mm, probabil uh, fiecare reuniune la care particip, repet faptul că trebuie să se aplice EDIS avem uh, risc suficient de redus pentru a demara și apoi am putea uh, continua pe baza progresului și sunt convinsă că și succesorul meu va face acest lucru, fiindcă asta este rolul BCE. BCE uh, spune asta tot timpul, dar această decizie trebuie să se ia la nivel politic. Nu pot să fac eu nimic aici. Dar uh, Vă susțin cu siguranță în ceea ce privește acest lucru și cred că asta este interesul tuturor, fiindcă nu e ca și cum dacă, dacă există o problemă putem să alegem noi să nu plătim factura. Plătim factura, factura oricum, deci ar fi mult mai bine să avem un mecanism european care să ne ajute. Acum, în ceea ce privește chestiunea penală, CAMEX sau altele similare, alte infracțiuni similare. Noi suntem autoritate de control fiscal. Fișa postului este tehnică. Noi nu avem personal uh, care să um, știe ceva despre regim, suficient despre regimul fiscal, mai ales din uh, uh, acea perioadă uh, la mecanismul unic de supraveghere, dar în ceea ce privește inspecțiile, în momentul în care noi suspectăm că există uh, o infracțiune penală, ne asigurăm că transmitem mai departe autorităților fiscale aceste informații și autorității uh, de combatere a spălării de bani. Când eram supraveghetor bancar, înainte s-a întâmplat să descoperim noi, înainte de autoritățile fiscale, că se întâmpla ceva necurat uh, în anumite bănci, exista unele mecanisme, se foloseau unele mecanisme care nu erau chiar în situație de conformitate. Acest uh, scandal Camex, uh, bine, noi am, am sosit, să zicem, după ce a izbucnit problema și informațiile pe care le avem le transmitem prin supraveghetorii naționale autorităților competente la nivel național și am partajat aceste informații cu Parlamentul în, pe parcursul anchetei, în momentul în care ni s-a solicitat acest lucru. În ceea ce privește aceste uh, credite de toxice, n-am, um, n-am primit încă asta. Bine, când am vorbit cu colegii din Grecia, mi-au spus că um, încă e în derulare procesul și că nu se așteptau să se facă așa o scurge de informații atât de repede cum s-a întâmplat. N-au avut timp să ne dea deci mai multe informații. Am înțeles că ar fi un sistem unde băncile ar avea posibilitatea de a de a aduce o parte a acestor expuneri de credite neperformante într-un, într-o companie care este un fel de uh, Uh, gestionator de active, iar această companie ar fi finanțată de a, de, de guvern prin uh, active fiscale și, și aceste bănci ar, ar produce atât uh, aceste expunere ale creditelor neperformante, precum și uh, tranzacții necesare la prețul pieței. Nu știu mai mult, este un subiect complex. E vorba de bani publici aici, chiar dacă e vorba de bani publici pe, ca deja ai băncilor, acolo Digi Concurență trebuie să-și dea cu părerea și să... Bine, asta este o etapă preliminară, lucrurile sunt în derulare și nu am nimic uh, concret, poate numai câteva telefoane colegii mei după ce am citit eu despre asta în, în ziare și am întrebat ce e asta. Deci nu pot să vă dau mai, informa- mai multe informații, dar vom ști mai multe săptămânile viitoare. Mulțumesc. Iorghe Chitos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Nui pentru toate eforturile sale și pentru contribuția sa. Am două întrebări. În primul rând, vorba de sistemul bancar uh, din Italia. Există un fel de rivalitate între Roma și Bruxelles, care va dura uh, cel puțin până la alegeri. Asta e strategia guvernului mm, italian, din câte înțeleg eu. Iar uh, Bruxelles răspunde într-un fel sau altul la această provocare. Care este părerea dumneavoastră? Sistemul bancar italian este suficient de rezistent pentru a face față, pentru a rezista la aceste șase-șapte luni de dușmănie politică și de uh, o situație foarte confuză iar apoi uh, uh, am citit în Financial Times despre scandal care este și un scandal uh, Deutsche Bank. Ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat aici? Danske și Deutsche Bank, Bank, Bank s-a, s-a întâmplat ceva acolo. Ce ar trebui să facem noi acum? Uh, regarding the... În ceea ce privește sistemul bancar uh, din Italia. Da, se pare că există oarecare sensibilitate a pieței în ceea ce privește uh, obiectivele fiscale ale guvernului italian și uh, a, a, agențiile de rating au reacționat și prețul a, a scăzut uh, pentru capitalul italian și pentru uh, stocurile bancare și pentru acțiuni, pardon, iar deocamdată însă nu, s-a, nu au fost contagiate și alte jurisdicții și nu cred că a ajuns la un nivel care să reprezintă o adevărată îngrijorare pentru bănci, dar nu se știe ce ne aduce viitorul nu pot să vă spun eu cât va dura discuția și care va fi rezultatul. Eu una cred că băncile din Italia au făcut eforturi pentru a a-și rezolva bilanțul, pentru a-și curăța bilanțul, pentru a-și îmbunătăți modul de afaceri și pentru a-și spori pozițiile de capital. Și ar fi foarte trist uh, dacă, dacă ar fi uh, afectate de această dezbatere politică. Dar asta se mai se întâmplă. Problema băncilor din Grecia a început, a fost uh, generată de probleme de discuții politice. Deci nu putem decât să le ținem pumnii, Le batem un lemn să nu se întâmple așa ceva și să sperăm că băncile din Italia se îndreaptă către mai bună solvabilitate și bilanțuri mai bune, unde deja au înregistrat pași înainte și au făcut multe eforturi și rezultate bune până acum. La testele de rezistență ABE s-au înregistrat uh, rezultate bune. Mai mult nu pot să vă spun acum. În ceea ce privește grupul Danske, e adevărat că uh, aproape zilnic, uh, citind ziarul, aflăm noi informații. Autoritatea de supraveghere națională care, care se ocupă și de spălarea banilor a venit la BCE și ne-a explicat uh, ce s-a întâmplat, uh, cum a evoluat lucrurile așa, e vorba de o situație care durează de câțiva ani, acum își da seama, bineînțeles, cât de sensibilă această chestiune și fac tot ce pot pentru a rezolva această problemă. Bine, am, și eu am acces la același ziare, am citit același ziare ca dumneavoastră și ieri și azi. Uh, nu-mi place când citesc despre bănci ale mecanismului de supraveghere uh, în, implicate în astfel de probleme, dar se întâmplă, bineînțeles. Uh, dar asta, dar ce știu sigur și adevărat este că nu sunt multe bănci care au, um, care furnizau servicii bancare corespunzătoare în țările baltice, în, în țările scandinave, avem bănci americane și Deutsche Bank. Deci, e greu când um, e greu să nu fii implicat deloc. Mă rog, să sperăm că implicarea este cât mai mică cu putință. Thank you. We hope... Mulțumesc o să continuăm cu toții să, ținem, să ne ținem pumnii. Ar fi chiar păcat să risipim volumul de muncă prin uh, acțiuni politice irresponsabile, dar Costas Mavridas. Thank you, Chairman. Madame... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Nui, cred că o să aveți nevoie de căști. Greg. Doar dacă nu ați învățat uh, limba elenă între timp, doamna, nu știți cât uh, de bine se pricep francezii la limbile străine. Vă mulțumesc în primul rând și eu personal. Chiar aș dori să vă mulțumesc pentru munca excelentă și aș dori să vă urez succes și toate cele bune pentru activitățile viitoare de care vă veți ocupa. Ținând seama că este ultima audiere pe care avem cu dumneavoastră, nu aș dori să mă refer la chestiunea EDIS, pentru că aceasta a fost acoperită deja de intervențiile anterioare. Și eu consider că trebuie să um, avansăm cu partajarea riscurilor. Acestea fiind spus, aș dori să mă axez mai mult pe creditele neperformante și în mod specific Nui, să mă refer la situația Ciprului. De data trecută de când ne-am întâlnit până astăzi, a doua bancă ca mărime din Cipru s-a închis. Este un eveniment care nu a apărut în presă. Este vorba de banca co- cooperativă, cred că știți care este banca respectivă. Și aș avea două, trei întrebări specifice legate de această situație. Aș trebui să știu dacă ați informat ministrul de finanțe în legătură cu băncile existente în banca respectivă. S-au exercitat presiuni? Ați uh, știut că managementul uh, băncii respective nu este cel mai bine pregăt, uh, pregătit, tocmai pentru că fusese numit pe criterii politice, a fost vorba de numiri politice. Apoi, ratele de dobândă ale creditelor neperformante ar putea, au de, credeam că ar, ar reprezenta o sursă de profit pentru bănci. Credeam acest lucru. Și pentru a încheia acest subiect, gestionarea acestor credite de neperformante a fost transmisă unei uh, companii într-un mod foarte netransparent. Este vorba de Altamira, uh, compania Altamira. Și eșecul a fost unul profund, dacă este să ne gândim la rezultatul concret. Și o ultimă întrebare legată tot de acest subiect specific. Toți cei care suntem convinși de proiectul european, ne așteptăm ca mecanismele de supraveghere existente să exercite un, o anumită presiune în asemenea cazuri, pentru că până acum băncile Uh, nu au uh, pus în aplicare în mod corect, dacă nu chiar au abuzat uh, directivele europene și ne-am dorit ca dumneavoastră să aveți în continuare un rol important în impunerea dreptului comunitar asupra acestor instituții de credit. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, o bancă și-a încheiat activitatea respectivă a fost contopită parțial cu o altă instituție de credit din Cipru. Ce pot să vă spun este că această bancă se afla într-o situație de criză înainte ca mecanismul de, unic de, de supraveghere să înceapă activitatea de supraveghere. La momentul respectiv avea o expunere de 60%. Deci doar cu un an cu un an înaintea um, preluării ștachetei de către mecanismul unic de, de, de supraveghere, situația era destul de gravă pentru această bancă și ținând seama de nivelul mare de expuneri la credite neperformante, banca avea nevoie de sume importante de capital pentru a pune deoparte um, rezervele necesare, avea nevoie de, de expertiză, de conducere în uh, management pentru că era o structură complexă, cooperativă, care începuse o fuziune uh, care să ducă, o vorba de 9, 18 operațiuni foarte complexe, desfășurate într-un context foarte complicat și, într-adevăr, am discutat cu autoritățile de resort cipriote, cu Banca Centrală, desigur, cu Ministerul Finanțelor, de asemenea, și trebuie să recunosc că uh, Cooperarea cu autoritățile cipriote a fost una foarte bună. Acestea au recepționat mesajul pe care l-am transmis și anume că banca nu avea nevoie doar de mai mult capital, ci și de o expertiză bancară pentru a putea uh, răspunde, găsi soluții uh, problemelor cu care se confrunta. Și în acest context, banca a început un proces de privatizare în uh, septembrie 2017 pentru a primi, sau în speranța de a primi din partea unui nou uh, proprietar capitalul necesar și expertiza bancară necesară, din păcate, situația fondurilor lichide ale băncii la sfârșitul anului 2017 s-a deteriorat foarte rap- uh, rapid și uh, îngrijorările au devenit foarte grave. Situația a apărut peste tot în presa din uh, Cipru și mai ales pe parcursul alegerilor din Cipru. Cred că alegerile prezidențiale alegerile prezidențiale acest subiect a fost discutat în mod extins și La sfârșitul acțiunii de privatizare, o bancă, banca Eleni, depusese cea mai bună ofertă pentru a achiziționa un portofoliu de credite performante. I guess got a call with the change of weather. Cer scuze, cred că m-a prins o răceală cu, odată cu schimbarea vremii. După cum spuneam, Banca Elenic a făcut o ofertă credibilă, dispunea de o bună capacitate de executare a ofertei respective și acum suntem în situația în care două bănci au fost uh, au uh, uh, fuzionat capacitățile de creditare continuă în uh, contextul noi entități uh, apărute și face obiectul supravegherii de către Banca Centrală a Ciprului. Și cred că este situația care a dus la cele mai reduse costuri cu putință pentru că am asistat la o ieșire ordonată de pe piață a unei entități bancare cu rezultate pozitive o reducere a gradului de îndatorare a sectorului bancar domestic. S-a, s-a îmbunătățit uh, de asemenea uh, uh, situația creditelor neperformante care nu se mai află în sectorul bancar, ci sunt gestionate de această companie de gestionare a activelor acestor credite neperformante și Banca Elenica are o perspectivă pozitivă din punctul de vedere al profiturilor. Și un alt aspect pozitiv este reprezentat de buna cooperare dintre toți actorii implicați în această opera- operațiune. Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană, pentru că și Digi Competiție, Digi Competi- Competition s-a implicat din punctul de vedere al monitorizării ajutorului de stat, de asemenea, de pe partea cipriotă, participarea Ministerului fin- uh, Finanțelor. Comitetul Unic de Rezoluție, de asemenea, a fost informat tot timpul permanent uh, pe parcursul acestui uh, proces. Nu a fost vorba de un proces care s-a desfășurat în contextul uh, BRRD, nu a fost pronunțată banca ca fiind într-o situație dificilă sau susceptibilă de a fi într-o situație dificilă. Domnul președinte, ați consumat 9 minute deja nu, da, o, o rugasem pe doamna Anui să se referă la um, la folosirea excesivă a termenilor um, care nu sunt corecți. Nu știu la, la, la ce vă referiți. Dacă am fi găsit, uh, dacă am fi descoperit asemenea cazuri de abuz de piață, am fi informat uh, autoritățile. Mulțumesc, Danuta Hübner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Nui, și eu sunt uh, una din uh, admiratoarele dumneavoastră uh, pentru activitățile din acest domeniu atât de important după reformele înfăptuite de noi. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Nu aș dori să vă întreb în legătură cu fapte, pentru că este vorba de ultima noastră reuniune și v-aș cere părerea vis-a-vis -vis de câteva chestiuni relevante astăzi. Și o chestiune pe care nu am rezolvat-o până acum se referă la auditarea uh, autorităților de supraveghere europene. Poate ați observat că în urmă cu o săptămână acest uh, comitet european al șefilor uh, instituțiilor de audit de la nivel european și de la nivel național s-au reunit și au adoptat o declarație și știu, nu, nu ține de mandatul dumneavoastră, dar a fost prezentat un avertis, avertisment în legătură cu această urgență legată de defici, o deficiență de audit în urma creierii mecanismului unic de supraveghere, pentru că se afirmă că o sumedenie de uh, prerogative de supraveghere au fost uh, transferate mecanismului unic de supraveghere. În același timp, dacă este să vedem care este mandatul curții de conturi, uh, Uh, vis-a-vis -vis de mecanismul de, supraveghere și comparăm cu mandatul autorităților naționale de audit uh, vis-a-vis -vis de autoritățile naționale de supraveghere, există o mare nepotrivire și poate lucrurile și acest, această deficiență ar trebui să fie îndreptată. Și aș dori să vă întreb dacă chiar considerați că există această lacună, această deficiență din punctul de vedere al auditului și dacă trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți prerogativele autorităților naționale și europene de audit în acest sens. A doua întrebare se referă la faptul că de ceva vreme deja lucrăm și sperăm ca în curând să începem dialogul tripartit cu Consiliul privind modificarea uh, EMIR, regulamentul EMIR 2 și uh, ne-am bazat și pe experiența dumneavoastră pentru a introduce un uh, element în sistem care să permită crearea unui comitet în ESMA care să vină cu propuneri de decizii care să poată fi adoptate în lipsa unor obiecții din partea comitetului autor- autorităților de supraveghere. Și aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu această procedură bazată pe neformularea unei obiecții în calitate de președinte al mecanismului unic de supraveghere. Aveți idei despre cum am putea îmbunătăți sistemul și mai mult, astfel încât să aducă și mai multe rezultate? Vă mulțumesc pentru aceste două întrebări. În ceea ce privește mandatul curții de conturi și apariția unor posibile lacune Mm, Banca Centrală Europeană ne-am ocupat de acest subiect și rezultatul studiului nostru este că mandatul autorităților naționale de audit este extrem de diferit în funcție de statele membre despre care discutăm. În primul rând, simpla posibilitate ca, autor, ca auditorii de stat să efectueze un audit al autorităților de supraveghere nu există în majoritatea jurisdicțiilor europene. În anumite jurisdicții, mandatele, mandatul autorităților de audit de stat este limitat la auditarea gesti- uh, gestiunii financiare a fondurilor publice primite. În plus, în cazul în care statele membre au decis să supună autoritățile competente naționale unui audit din partea Curții de Conturi Naționale, legislația europeană permite, dar nu obligă statele membre să autorizeze uh, publicarea, divulgarea unor informații uh, confidențiale de către autoritățile competente naționale autorităților de audit. Deci, juriștii BC nu consideră că declarația conform cărora ar exista o, o deficiență în acest punct de vedere, ar fi una corectă. În rest, furnizăm curții europene de conturi informația necesară pentru a audita eficacitatea operațională a managementului BCE în conformitate cu ceea ce prevăd tratatele în, uh, Înțeleg că este o situație unică și că Curtea de Conturi Europeană nu este obișnuită cu această situație, însă noi nu considerăm că Curtea Europeană de Conturi are dreptul să se plângă în condițiile în care și Banca Centrală Europeană a respectat mandatul care i-a fost conferit de tratate. În ceea ce privește Emir 2, este adevărat că în contextul Brexitului, o adoptare la timp a Emir 2 și mai ales modificarea articolului 22 înaintea Brexitului va garanta autoritățile europene să, că dispun de instrumentele necesare pentru a răspunde Uh, riscului sistemic uh, reprezentat de contrapărțile centrale care și-au sediul în, uh, în Regatul Unit. Doamna Hübner. ce scuze, doamnă, nu ceea ce mă, mă refeream la procedura bazată pe neformularea unei obiecții. Da, sinceră să fiu, nu știu cum funcționează această procedură în alte instituții. În mare, Aș fi de acord. În același timp, nu vă pot garanta că este cea mai bună procedură. Din păcate, îmi depășesc uh, puțin cunoștințele prin această afirmație. Mulțumesc. Mulțumesc, Pervanș Beres. Nu prea am vorbit de Brexit, ceea ce e firesc, pentru că nu sunteți dumneavoastră răspunzătoare pentru tot ce se întâmplă pe piața internă. Totuși, în perspectiva divorțului acestuia, Nu sunteți îngrijorată de o parte a sectorului bancar de care ne-am ocupat foarte puțin, sistemul bancar din umbră. Spuneați că sistemul bancar merge mai bine, dar ce se întâmplă cu acest sistem bancar din umbră? Dacă ne puteți spune dacă v-ați ocupat de el. Apoi, ziceați că în materie de prof profitabilitate a băncilor mai este posibilitate, mai este loc de mai bine, ca să zicem așa. Știți uh, că există o propunere în prezent, așa numita propunere BSR, despre care, la care am contribuit mulți dintre noi. Cum vedeți arhitectura bancară europeană în acest context? Pentru că vedeți foarte bine că dacă se atacă un model bancar dintr-un stat membru, dacă se abordează numai, de fapt, un model bancar dintr-un singur stat membru, nu ajungem nicăieri. În al treilea rând, în ce privește Banco Popular, am constatat în acest caz, cel puțin asta a fost impresia noastră, apropo de situația failing or likely to fail a unei bănci, că problema transmiterii de informații între instituția dumneavoastră și instituția pe care Elko Koenig o prezidează Poate că și aici mai e loc de mai bine. Ce, cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Well, shadow... Mulțumesc. Sectorul bancar din umbră, desigur, ne preocupă tot ceea ce există în jurul sectorului bancar, care sunt activități similare celor bancare și care pot să aibă un efect de contagiune asupra sectorului bancar. Comisia a venit cu o propunere deja de ceva timp uh, privind uh, sectorul bancar din umbră. Nu s-au înregistrat progrese vis-a-vis -vis de această propunere, ceea ce este păcat. Au existat declarații recente din partea vicepreședintelui BCE vis-a-vis -vis de faptul că este preocupat de situația fondurilor de bunăstare a anumitor fonduri nu pot decât să, să fiu de acord. Banca, fi, stabilitatea financiară este deosebit de importantă și pentru mine și um, intenționez să citesc cu mare atenție rezultatele studiilor BCE din acest punct de vedere și colegii mei m-au, m-au ajutat să înțeleg la ce vă referați cu BSR am înțeles că este vorba de revizuirea structurii, structurilor băncilor. Cred că există un mare elefant ignorat de, de toată lumea, și anume activitățile de a face piața din Europa. Să tranzacționezi în nume propriu, de ce nu? Există sectorul bancar uh, tradițional, orientat pe activități uh, bancare în mod tradițional și pe de altă parte activitățile de tranzacționare în nume propriu. Este ceva posibil, ar fi un univers uh, simplu. Însă, în Europa, unde economia este finanțată în mare parte de către bănci, în proporție de 70%, chiar și pentru finanțarea de pe piață a sectorului corporatist, nu putem să ne închipuim că băncile nu și-ar aduce contribuția și în această situație este extrem de complicat, dacă nu chiar de-a dreptul imposibil, să facem acest lucru pentru că dacă acoperi și dacă pui la un loc uh, activitățile de uh, uh, creare a pieței cu tranzacțiile în nume propriu, situația devine mai dificilă. Am făcut acest lucru, am, văz, am văzut acest lucru în țara mea, a existat o voință politică de a introduce un fel de lege Glass-Steagall franceză de separare a acestor activități și până la urmă argumentele contrare au avut de câștigat și atât Franța cât și Germania au impus anumite condiții. Uh, trebuie să ajungi la un anumit nivel de, de tranzacționare în nume propriu pentru a impune o separare foarte clară. Într-un context diferit, s-ar putea să existe, să, să fie o idee foarte bună, însă în situația actuală, ținând seama de modul în care economia este finanțată preponderent de bănci, nu cred că este posibil. Nu este o idee care a fost testată, și până acum nu am fost uh, convinsă de argumentele uh, contrare. În plus, riscurile de capital pentru bănci în ceea ce privește activitățile complexe de tranzacționare în nume propriu s-au, s-au redus uh, foarte, foarte mult. Există foarte multe bănci care acum, din potrivă, își doresc să devină, să devină mai mult uh, bănci universale. Și sunt sigură că apetitul de risc uh, va reveni pe piață. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat acum. Cooperarea cu Comitetul Unic de Rezoluție este cea mai bună posibilă din punctul de vedere. Nu știu, nu știu ce am putea explica, uh, îmbunătăți mai mult și vă pot explica mai pe larg. Dacă este un lucru pentru a o face mai fericită pe Elke König, este următorul. Noi suntem membri cu calitate de observator, dar avem un loc în uh, Comitetul de Conducere al Comitetului Unic de Rezoluție. Elke König nu are un asemenea loc în mecanismul unic de supraveghere. Ar trebui să-i conferiți uh, un asemenea rol poate Comitetul Unic de Rezoluție vă va spune uneori că nu poate să vă ofere anumite rezultate și anume este o, o activitate foarte timpurie la declararea unei bănci de a fi în situația de a fi susceptibilă sau în pragul uh, unei dificultăți majore, failing or lighting, uh, likely to fail. Uh, nu. Nu putem să facem acest lucru pentru că ar fi extrem de riscant, ar fi foarte dăunător pentru o bancă doar dacă ar avea, ar da dovadă de uh, ar întâmpina dificultăți la un moment dat, nu ar ajuta foarte mult să se afle că noi lucrăm la redactarea documentului respectiv de fiecare dată când ne-am gândit la această ocazie, am, inf- am informat-o pe Elke König uh, tocmai pentru a și doar pe Elke König, înainte de a informa pe ceilalți membri ai comitetului, tocmai pentru a reduce accesul la aceste informații. Nu cred că putem îmbunătăți mai mult colaborarea, împărtășim foarte multe informații, de fapt împărtășim toate informațiile necesare. Am revizuit uh, memorandumul de înțelegere între instituțiile noastre și când suntem într-o situație de criză, vă asigur că toată lumea cooperează foarte bine, tot timpul, pentru că înțelegem gravitatea situației și că nu avem posibilitatea să dăm greș sau să dăm dovadă de slăbiciune. Uh, procesul, procedurile trebuie să fie cu totul și cu totul corecte. Toată lumea trebuie să dispună de informațiile necesare pentru a lua Uh, deciziile necesare. Deci, în afară de a îi conferi doamnei Elke König un uh, loc în mecanismul unic de supraveghere, nu știu uh, ce alte posibilități de îmbunătățire a relațiilor între instituțiile n-ar exista. Danuta Fibnar. Mulțumesc foarte mult! Noi vorb am dorit să vorbim despre subiecte naționale și despre marja de discreție de la nivel național. Dumneavoastră înși vă ați arătat care sunt problemele pe care aceste chestiuni le-au prezentat în munca dumneavoastră. Există un grad mare de divergență între statele membre în legătură cu punerea în aplicare a regulilor, cum transpun directivele în diferite domenii. De asemenea, autoritățile naționale de supraveghere deseori analizează aceeași problemă, dar reacționează diferit. Deci, iată, această divergență adaugă la problemele ce decurg de pe urma existenței opțiunilor naționale și a marjei de discreție naționale. Întrebarea mea așadar este, ce recomandare ați uh, oferi celui care vă va urma în uh, funcția aceasta în anii care vin, pentru a reduce divergența aceasta ce decurge de pe urma fragmentării de la nivel național, de care vorbeați și dumneavoastră. Și fragmentarea și această divergență sunt provocări. Ce se poate face pentru a le reduce? Bun, ar fi foarte bine dacă ar dispărea cu totul această divergență, dar avem punerea în aplicare armonizată la nivelul mecanismului unic de supraveghere. Ăsta este și obiectivul meu, să avem aceleași reglementări, reguli legale peste tot. E, vrem să avem, desigur, și o schemă unică de garantare. Este cât se poate de legitim. Armonizăm totul, cu o singură excepție, Compromisul danez cu privire la tratarea, um, tratamentul aplicat uh, a companiilor de asigurări. Dar aici nu putem să facem mare lucru pentru că lucrurile stau în mâinile legiuitorilor naționali. De aceea cred că ar trebui ca subiectul acesta să intre sub incidența nu a legiuitorilor naționali, ci autorităților de supraveghere naționale. Adică să existe mecanisme unice de rezoluție pentru, pardon, mecanisme unice de supraveghere pentru fiecare uh, din cele 19 state membre și în felul acesta poate că, poate că condițiile s-ar apropia, dacă n-ar fi chiar egale. Nu știu cât de riguroase ar fi aceste autorități de supraveghere de la nivel național. Dar, încă o dată, simplul gest de a trece de la Parlament către autoritatea de supraveghere la nivel național, punerea în aplicare a acestor opțiuni, deja ar fi un pas mare înainte. Mai ales mă refer la uh, derogări. Există o derogare prin care se poate uh, oferi o derogare pentru lichidități la nivel intragrup în cadrul băncilor supravegheate de, prin mecanismul uh, unic de supraveghere. Pot face acest lucru autoritățile de supraveghere, dar nu e decât o picătură în ocean din cauza limitei mare de expunere. Ceea ce presupune că intervin tot legiuitorii naționali, tot parlamentele. Deci, pentru grupurile intra-SSM, atunci când expunerea este mare, nici nu se poate merge prea departe. Nu există mecanisme transfrontaliere de insolvență, e doar o propunere pe care a făcut-o comisia, dar n-a fost acceptată. Însă expunerile mari și lichiditățile o vor duce mai bine și fără îndoială este necesar un mecanism din acesta transfrontalier. Dacă mi-a scăpat ceva, dacă nu... Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte Gualtieri. Iată, succesorul, posibilul dumneavoastră succesor este chiar în sală. De aceea știu că deja ați prezentat așa câteva lucruri foarte utile în planurile de viitor, dar dacă ați avea încă niște recomandări pe care să le transmite succesorului dumneavoastră în gestionarea unei mașinării atât de complexe cum este mecanismul unic de supraveghere. Și desigur, încă o întrebare, dacă puteți răspunde, m-aș referi la piața datoriei suverane, la, la, la piața obligațiunilor suverane din Italia. Dacă spreadul va fi durabil, va fi sustenabil, sigur că ținem pumnii cu toții. Nu vorbim de niciun fel de criză iminentă, Dumneavoastră înși vă spuneați că s-a muncit foarte bine și vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, contribuția mecanismului unic de, de supraveghere pe marginea tuturor chestiunilor legate de cerințele de capital, de lichidități de capital uh, și aici putem vorbi și de băncile din Italia. Vă rog, dacă vreți să răspundeți. Mulțumesc foarte mult în ce privește recomandările pentru succesor. Desigur, punerea în aplicare a celor mai bune practici în materie de supraveghere bancară. Noi ne-am străduit să facem acest lucru cât am putut. De asemenea, să coopereze cu toate instituțiile europene. Apropo de ce se spunea despre Comitetul de Rezoluție Unic și cu ABE, suntem instituții surori într-un fel, care vrem să lucrăm pentru Europa să susținem idealurile europene, desigur, sunt convinsă că asta va și face succesorul meu. Trebuie ajutate băncile. Uneori dialogul cu autoritățile de supraveghere e destul de aprins, e interesant așa. Deci trebuie să dai dovadă de hotărâre ca să-ți transmiți mesajul corect și, nu în ultima instanță, să, -și, să fie atent la sănătate, pentru că o să aibă nevoie de ea, e multă muncă. Știu însă că așa se va întâmpla, n-am nicio îndoială în ce privește. Referitor la băncile italiene, mă bucur că acestea s-au străduit să-și îmbunătățească situația. E un lucru de mare folos acum. N-am asistat la consecințe negative până acum uh, ale situației, nici un efect de uh, contagiune către alte țări și să sperăm că lucrurile vor rămâne așa, fiindcă ar fi tare trist să constatăm că eforturile făcute până acum uh, și rezultatele bune care s-au obținut cu aceste eforturi uh, se duc pe apa sâmbetei. Sper să nu se întâmple așa ceva și voi ține și eu pumnii. Așa cum vom face cu toții, spune domnul Gualtieri. Mulțumesc foarte mult. Uh, toți cei care au intervenit din partea tuturor grupurilor v-au felicitat și mai alături și eu cuvintele de felicitare și de mulțumire colegilor. Am spus acest lucru deja la început, dar aș dori să reiterez uh, cele mai călduroase mulțumiri pentru ce ați făcut. Faceți parte acum din istoria integrării europene, pentru că Ați fost uh, la cârma mecanismului unic de soluționare, de, pardon, de supraveghere, care a, fost, a făcut o treabă extraordinară și sunt convins că va intra în manualele de istorie. Cu toții vom fi judecați de istorie și iată ce ați făcut dumneavoastră este remarcabil. Vă mulțumim foarte mult pentru asta și vă mulțumim și pentru foarte buna cooperare pe care ați avut-o cu Parlamentul European. A fost întotdeauna eficientă cooperarea aceasta, într-un, desfășurată într-un spirit pozitiv, constructiv. Iată o modalitate foarte bună de a discuta cu organismele parlamentare care trebuie să tragă la răspundere, nu să supravegheze autoritățile de supraveghere. Sunt convins că și succesorul dumneavoastră va arăta Parlamentului European acel, același respect. Vă mulțumesc foarte mult și voi transmite cuvintele dumneavoastră amabile tuturor colegilor uh, din Frankfurt. Mulțumesc foarte mult. Facem o suspend, suspendăm ședința câteva momente și trecem apoi la următoarea audiere. Okay, let's start this new point in our agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, audierea publică cu candidatul pentru postul de președinte al Comitetului de Supraveghere din cadrul BCE. Iată, o, o continuitate foarte bună. Acum domnul Andreea Enria este în fața noastră. Îi urez bun venit. După cum știți, pe 7 noiembrie Uh, organismul uh, de guvernanță al BCE l-a propus pe domnul Andreea Eria pentru postul de succesor al doamnei Nui ca președinte al uh, Comitetului de uh, Supraveghere din cadrul BCE, începând din ianuarie 2019, pentru un mandat de 5 ani. Urez bun venit domnului Enria, președinte al Autorității Bancare Europene, după cum știți, în baza regulamentului SSM, Consiliul numește președintele Comitetului de Supraveghere din cadrul BCE dintre persoane cu experiență, cu prestanță în acest domeniu, în baza unei proceduri de selecție și după ce, după uh, aprobarea Parlamentului European, deci avem un rol important de jucat în cadrul acestei proceduri, uh, pentru că urmează votul pentru numirea președintelui Comitetului de Supraveghere. Îi mulțumesc foarte mult, deci, domnului Enria pentru prezență și trebuie să precizez că toți candidații de pe lista scurtă au fost candidați de foarte bună calitate, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Enria, și vă dau cuvântul pentru remarcele introductive. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș începe prin a-i mulțumi Comitetului de Guvernanță al BCE și coordonatorilor care s-au implicat în procesul de selecție pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru postul de conducător al, mecanism, al Comitetului de Supraveghere al BCE. Am un deosebit respect pentru colegi și um, mă smerește faptul că sunt astăzi în fața dumneavoastră. După cum știți, există priorități importante pentru următorii 5 ani. Mai întâi, um, curățarea bilanțului bancar. Asta necesită politici de supraveghere foarte atente, exercitarea unor presiuni asupra fiecărei bănci în parte pentru a accelera procesul de ajustare la cerințele reglementare astfel încât băncile să fie mai bine pregătite pentru a, față face, pentru a face față cerințelor economiei reale. BCE a prezentat probe că de la începutul crizei sectorul bancar a funcționat ca un amplificator de șocuri și nu ca un sistem de, a, uh, a, pentru a proteja în fața șocurilor locale. BCE își, urmă, își urmărește prioritățile asigurând că supravegherea se aplică în mod consecvent și coerent tuturor băncilor din statele membre, așa cum cere regulamentul SSM. Însă, este important ca sistemul bancar să fie practic aplicat într-o într jurisdicție unică și pentru asta e nevoie de un efort de curățare a bilanțului băncilor. Aici se, acest efort este necesar pentru uh, definitivarea Uniunii Bancare și am toată convingerea că Uniunea Bancară uh, va sub, supraviețui numai dacă uh, vom putea să ne eliberăm de moștenirea uh, creditelor toxice din perioada precedentă. Relevance, for the increasing relevance of ehm, Așa asta pentru relevanța riscului de piață și de finanțare. Volatilitatea va crește, iar noul cadru reglementativ pentru riscul pieței va intra în în vigoare însă la nivelul practicilor rămân diferențe. Investitorii nu consideră um, atractivă piața europeană din cauza profitului uh, scăzut și uh, din cauza îngrijorărilor în ceea ce privește viabilitatea pe termen mediu a modelului de afaceri. Apoi, în ceea ce privește guvernanța riscului și uh, cultura, activitatea aici trebuie să continue pentru a ne asigura că garanțiile sunt suficiente pentru a preveni un risc excesiv și pentru ca integritatea să se manifeste în sistemul bancar. Acestea sunt uh, această um, supraveghere prudențială contribuie la atenuarea unor evenimente de spălare de bani, cum ar fi cele recente. Uh, um, EMS a devenit un uh, supraveghetor foarte bun și, și două instituții uh, și trebuie să existe un echilibru între nevoia de a păstra confidențialitatea și uh, um, control democratic care este necesar pentru a putea fi, fi uh, desfășurată activitatea de supraveghere. Sunt convins că se poate găsi un echilibru între obiectivele de supraveghere obiective și uh, evitarea unor uh, unei abordări prea puțin flexibile și, în egală măsură, trebuie să existe sistem de stimulente și informații clare pentru bănci. Agențiile de rating uh, insistă că pierderile trebuie să fie suportate de uh, investiții privați. Sistemul trebuie să fie mai transparent în ceea ce privește poziția băncilor, în ceea ce privește um, cerințele de supraveghere. Acest lucru este controversat în comunitate, dar sunt convins că publicarea cerințelor de supraveghere și uh, a uh, rezervelor sunt foarte importante. Uh, iar evaluarea, programele evaluării de stabilitate, EFSAP, trebuie să ofere mai multă claritate în ceea ce privește apetitul de risc și să explice clar că băncile ar putea să dea faliment și că BCE nu are o politică de eșec zero și că eșecul unei bănci nu înseamnă și eșecul supraveghetorului ce aduc eu acestui proiect? Eu am început să mă ocup de clădirea unui sistem de supraveghere european acum 20 de ani, când m-am alăturat BCE-ului și apoi mai departe la uh, Comitetul Supraveghetorilor Bancari uh, și prin această experiență uh, mi am creat o reputație de independență în această industrie din partea instituțiilor, autorităților naționale și la nivel politic. Eu am și o metodologie de lucru care se bazează pe deschidere și transparență, pe dialog cu toate părțile implicate și răspundere, bineînțeles, față de instituțiile europene, precum și o comunicare internă foarte bună cu uh, personalul meu din mai multe culturi. Am dat dovadă de faptul că sunt gata să-mi asum răspunderi și să acționez în circunstanțe diferite și atunci când organizația unde lucram nu avea neapărat obligativitatea de a lua de a trece la acțiune. Eu mă consider și sper să mă ă, considerați dumneavoastră așa ca un funcționar european adevărat care pune interesul european înainte de toate. Dacă mă veți numi în această funcție, aceste valori mă vor uh, călăzui în acest proiect de sistem de supraveghere european și mă voi uh, baza pe rezultatele pe care le-a obținut uh, predecesoarea mea, cu care am avut plăcerea să lucrez mai multe ori în cariera mea. Uh, bineînțeles, nu va fi ușor să-i urmez calitatea instituțiilor depinde de uh, cei care sunt la conducere și cei care lucrează acolo. Am avut deja mai multe ocazii să îmi um, dau seama Uh, cât de uh, ce um, etică de muncă extraordinară are personalul uh, BC și sunt convins că acest mecanism unic de supraveghere nu, nu s-ar fi nu ar fi putut să fie creat fără uh, um, angajamentul personalului și fără cele două echipe de supraveghere și dacă mă veți numi în această funcție, voi încerca să duc mai departe acest adevărat mediu de lucru european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Da, v-am uh, dat 5 minute. Acum, începem cu um, runda întrebărilor și răspunsurilor, începând cu Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Andrei, aș vrea să-ți o întrebare în legătură cu datoria suverană. Ce părere atunci, ceea ce privește schimbările aduse tratamentului reglementativ al uh, datoriei suverane, care sunt beneficiile, riscurile și costurile și unde ar trebui să se întâmple așa ceva la nivel european, la nivelul, ar trebui să există coordonare națională pentru astfel de schimbare sau, sau la nivelul FSB. Dacă ne uităm și la ce s-a discutat, la uh, crearea acestor active sigure europene, uh, ar putea cumva să se atenueze cumva riscurile aici și uh, oare această pro, propunere a mm, uh, titlurilor de valoare garantate de active um, este un pas bun înainte sau avem nevoie de mai mult, uh, să facem mai mult în acest context? Mulțumesc pentru această întrebare. Dar am spus deja am, mi-am exprimat deja părerile cu Alan Farkas acum câteva ani, câțiva ani și nu mi le-am schimbat de atunci, uh, nu mi-am schimbat de atunci părerea. Eu, uh, din uh, experiența mea cu datoria suverană în timpul crizei, cu primele teste de rezistență la AB în 2011, este că prima problemă care se pune este transparența. La început nu, nu înțelegeam nici măcar ce înseamnă aceste Câte datorie da, suveran aveau uh, băncile, acum se, se publică aceste informații privind uh, uh, creditele de datorie suverane ale băncilor, ceea ce este foarte important pentru disciplina bancară. Și un al doilea lucru foarte important este că am cerut băncilor prin uh, rata de acoperire a lichidităților să dețină credite necesare pentru aceste active de lichidități care sunt Uh, de trezorerie în principal. Dacă a, aceste active vrem să funcționeze ca uh, lichidități în situații de cres, băncile trebuie să le poată lichida rapid pe, pe piața. Trebuie să se pună uh, acest lucru în, uh, în, uh, în dosarul de tranzacționare sau uh, și lucru care nu s-a întâmplat până acum și nu s-a întâmplat în timpul crizei. Iar al treilea lucru, care este foarte important aici, este uh, concentrația. Există un nivel de concentrație a acestor datorii suverane deținute de bănci și se va, publica, se va publica peste câteva luni un raport. Avem bănci care au de 7, 8 mai multe credite decât fondurile proprii de rang 1 în aceste uh, um, datorii suverane, deci dacă prețul pieței se schimbă, le va, vor fi afectate aceste bănci. Ce, iată de ce propunerea noastră a fost să, să considerăm uh, uh capitalul uh, um, uh, redus care începe de la aceste cerințe de lichidități obligatorii care vor fi uh, și, și apoi această, această sumă de capital să crească odată cu concentrația uh, pentru aceste bănci. Aceasta este părerea mea, bineînțeles, este vorba de regulamente aici, nu de supraveghere. Deci, sigur, este o dezbatere importantă și este important ca această dezbatere să aibă loc la nivel global, mai întâi, fiindcă avem nevoie de un teren echitabil aici, iar uh, uh, comitetul de la uh, Basel a făcut deja lucruri importante aici dar trebuie să ne gândim și la partea europeană. Ați vorbit uh, despre aceste uh, titluri de valoare garantate de obligațiuni uh, și eu am fost pentru această propunere. Cred că trebuie să avem active sigur la nivel european dacă vrem să uh, știm ce să facem cu, um, cu expunerea la datorie suverane. Uh, acesta era punctul meu, a fost punctul meu de vedere, dar din păcate reacția din partea Consiliului eh, nu a fost prea favorabilă până acum. Mulțumesc. Pervanș Perez, eh, ai cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc. Eh, ați vorbit acum câteva zile despre aceste teste de, teste de rezistență și acțiunile de supraveghere și modul în care se articulează ele. Aveți Uh, oarecare experiență dumneavoastră în domeniu și, uh, și veți avea și mai multă experiență în funcția viitoare. Ca coraportor uh, al vizirea autorității, vreau să știți care este părerea mea în ceea ce privește competențele pe care le ar putea avea Abel în ceea ce privește testele de rezistență. Dumneavoastră ați fi de acord cu această părere a BCE și care este, cum se articulează aceste competențe între mecanismul uh, de unii de supraveghere și aceste teste de rezistență pentru a asigura eficiența predecesoarea dumneavoastră, care, care chiar a fost uh, în acest scaun mai devreme, a spus că Banca Centrală Europeană urma să își ofere avizul în curând în ceea ce privește noua propunere a Comisiei, în ceea ce privește spălarea de bani, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, care se părea dumneavoastră aici, iar uh, și în același timp, care ar fi calendarul pentru acest aviz? Știu că dumneavoastră nu sunteți BCE-ul, uh, ci SSM-ul, dar poate aveți uh, o părere, dar fiindcă dorim ca lucrurile să se desfășoare rapid și dacă ajunge prea târziu avizul BC, va fi prea târziu. Mulțumesc. În ceea ce este um, acțiuni de supraveghere și testele de rezistență, cred că, în primul rând, trebuie să spun că um, S-au manifestat unele greutăți în ceea ce privește uh, relația între AB și BC, fiindcă, da, fiindcă existau uh, sarcini diferite și nu era foarte ușor să se articuleze uh, răspunderile și competențele, dar vreau să vă spun că uh, în ultimele două uh, runde ale uh, acestui exercițiu am găsit o metodă de cooperare și uh, colaborarea a fost uh, chiar foarte bună la nivelul personalului. Așa cum am spus uh, și uh, în discursul pe care, la care s-a făcut referire dumneavoastră, după părerea mea, la ora actuală există un sistem care funcționează, oferă rezultate, dar e cam greoi și uh, nimeni nu e mulțumit, uh, cu adevărat satisfăcut. Uh, și Daniel lui a, i a spus ieri la o conferință că acest exercițiu este foarte greu pentru BC ca supraveghetor și că nu obțin mare lucru. Principalul lucru este că acum avem un exercițiu care este derulat în două etape. Prima parte AB, care se concentrează pe comparabilitate și care publică rezultatele și apoi avem uh, această funcție de supraveghere, de valoarea proceselor care are loc după aceea și uh, uneori se publică aceste rezultate, în unele nu se publică deloc. Propunerea, propunerea pe care am făcut-o eu este ca uh, partea de supraveghere să fie mai uh, bine țintită și mai utilă pentru supraveghetori și partea AB care este mai, de, mai degrabă cea de sistem să fie mai folositoare la nivelul sistemic uh, de, de uh, sus în jos. Și am vrut să, să lansez această discuție. Sunt curios ce vor ce ar spune persoana, ce vor spune cei de la BCE. Și asta ajută să stabilească o relație între aceste două autorități. AB uh, are un scenariu foarte clar, aceste teste de sus în jos pentru bănci și BCE are capacitatea de a ținti aceste teste de rezistență pentru, la realitatea băncilor și de a face apoi publice rezultatele la caz la caz. Uh, în ceea ce privește Ceea ce privește propunerile EML, um, nu știu, am uh, sprijinit concluziile la care s-a ajuns. Avem nevoie de un sistem uh, de combatere a spălării banilor, avem nevoie de un regulament uh, care să se aplice direct și de reguli foarte uh, amănunțite în acest uh, domeniu și uh, responsabilități pentru o nouă autoritate. Acest lucru nu se poate face acum, deci soluția temporară uh, pe care ar trebui să o putem uh, institui acum ar fi revizuiri a, de la supraviețuitorii naționali uh, pentru a ne asigura că există standarde de combatere a spălării de bani suficient de înalte pe piața internă, o colaborare între um, supraveghetorii prudențiali și cei uh, EML și o um, și o, o, o uh, definiție a modului în care ar trebui să fie introduse EML în uh, evaluarea prudențială. Mulțumesc. You can, you need to breath. Vă mulțumesc. Uh, ai sosit, ați sosit la timp, domnule Ramon Tremosa. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Enria. Sper că Parlamentul European va vota pentru numirea dumneavoastră. Toate cele bune din partea mea pentru următorii ani. Și aș avea două întrebări. Prima se referă la cazul Banco Popular. Desigur, acest caz datează deja de un an și aș dori să vă întreb care sunt învățămintele pe care ar trebui să le tragem noi cu toții, pentru că în acest moment Banca Centrală Europeană are și rolul uh, supraveghetorului financiar european. Ce s-ar fi putut face mai bine. Nu doresc să caut responsabilități anume, însă vă spun că foarte mulți cetățeni din Spania sunt preocupați de acest caz, se adresează instanțelor și vă întreb ce credeți că am putea îmbunătăți la nivel european pentru a ne ocupa mai bine de asemenea cazuri. A doua întrebare se referă la Italia, pentru că avem acum această problemă a deficitului public și este interesant să vedem că în ultimii 20 de ani, Italia este singura țară care a reușit, cel puțin în 19 ani, să aibă un uh, surplus bugetar primar și marea problemă a Italiei este costul datoriei suverane din punctul de vedere al uh, dobânzilor care trebuie să fie plătite. și Oare există o posibilitate de a ajuta Italia de refinanțare a datoriei publice pentru a reduce aceste costuri, astfel încât banii contribuabililor italieni să fie folosiți mai bine pentru a finanța reforme, pentru investiții și pentru a îmbunătăți productivitatea? Mulțumesc! Domnul președinte, nu-l numim pe domnul eh, Enria în calitate președinte al, mecan- al mecanismului european de, de stabilitate. Dar puteți să răspundeți acestei întrebări. În ceea ce privește învățămintele în urma cazului Banco Popular, sunt uh, numeroase învățăminte și suntem în situația fericită în care am putut să folosim pentru prima dată noile instrumente prevăzute de directiva privind uh, redresarea și rezoluția instituțiilor uh, de credit. Um, Există și aspecte pozitive. Mi-aduc aminte de multe preocupări exprimate în trecut vis-a-vis -vis de posibilitatea, de abilitatea de a gestiona un asemenea sistem atât de complicat din punctul de vedere al procesului decizional, care, a deciziilor care trebuiau să fie luate într-un răstim foarte scurt de timp și trebuie să laud uh, atât Comitetul de Supraveghere al BC, cât și Comitetul Unii de Rezoluție, pentru că au luat decizia de a Uh, declara o instituție de credit ca fiind failing or likely to fail și de a demara procesul de rezoluție. Deci lucrurile au funcționat foarte bine, toți actorii s-au implicat așa cum trebuia. Și cred că toată lumea a susținut că unul din principalele puncte care au fost scoase la, în evidență de uh, cazul Banco Popular este problema fondurilor lichide. problema Problema este următoarea. Dacă o bancă este o, e, face obiectul unei rezoluții, trebuie să furnizezi fonduri lichide uh, din prima zi din care banca este scoasă de pe piață, din păcate. Dacă mi-aduc aminte, Banca Popular se confrunta cu uh, necesitatea de a acoperi 17 miliarde de euro în prima zi după rezoluție și doar faptul că a fost găsit a fost găsită o altă instituție puternică care să o achiziționeze, a permis să se rezolve această problemă a fondurilor lichide. Această problemă a fondurilor lichide nu este rezolvată pe plan european. În Statele Unite ale Americii există o linie uh, dedicată în mod special la trezorerie și în Regatul Unit, Bank of England a spus că va furniza o asemenea linie de fonduri lichide băncilor care fac obiectul unei rezoluții. Este o chestiune care până acum nu a fost rezolvată pe plan european și cred că ar trebui să depunem toate eforturile în vederea rezolvării sale. Pe de altă parte, Există multe bănci care în, în propriile strategii de, re, de rezoluție au prevăzut posibilitatea unei recapitalizări interne, care să se desfășoare pe, peste weekend, astfel încât lunea banca să revină pe piață. Acest lucru este dificil de asemenea și problem, rămâne nerezolvată chestiunea fondurilor uh, lichide și în ultimul rând ceea ce ați spus dumneavoastră, litigiile care apar se leagă de evaluare. Pro, chestiunea evaluării activelor este una foarte spinoasă și această evaluare trebuie să se facă foarte repede. Uneori băncile nu dispun de suficiente informații care să permită autorităților de rezoluție să efectueze o evaluare potrivită la timp, deci o evaluare potrivită, adecvată, ar permite o mai bună funcționare a întregului mecanism al rezoluției. În ceea ce privește Italia, nu ține de latitudinea mea să mă implic pe poziția, pe politica fiscală. Ce pot să vă spun este că spreadul uh, tot mai mărit pentru obligațiunile de stat uh, ale Italiei afectează sectorul bancar și din punctul de vedere al costurilor de finanțare la care v-ați referit și dumneavoastră pe, pe, pe bună dreptate. Uh, situația datoriei suverane din acest punct de vedere este foarte relevantă și pentru autoritățile de supraveghere finanțarea băncilor uh, este elementul esențial pentru a ne asigura că băncilor pot să facă față și unor scenarii dificile Uh, în urma unor probleme din partea datorilor suverane. Mulțumesc, Sven Gingold. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să insist din partea grupului meu politic că, în ciuda unor discuții nefericite purtate în spațiul public, noi nu ne îndoim deloc de calificările dumneavoastră pentru a ocupa acest post. Acest post. Uh, niciodată nu ne-am îndoit nici de calificările celui de-al doilea candidat. Și de asemenea, aș dori să insist asupra faptului că pentru noi nu există nicio urmă de îndoială. În toate contactele pe care le-am avut până acum, dumneavoastră ați uh, dat dovadă că apărați interesele europene și nu un interes uh, național. Și am dorit să precizez uh, acest lucru și în rest Restul chestiunilor ar trebui să fie clarificate în sânul uh, comisiei noastre și nu cu ocazia acestei audieri. În ceea ce privește potențialul uh, rol care va uh, reveni, aș dori să aflu din partea dumneavoastră dacă vă angajați să puneți cu totul în aplicare um, orientările generale dedicate uh, marilor bănci de care vă ocupați dumneavoastră în mod direct, pe care le supravegați în mod de direct, dar și pentru băncile de dimensiuni mai mici, în cazul cărora trebuie să garantați o egalitate de șanse pentru actorii de, actorii de pe piață. În al doilea rând, în rolul de președinte al Autorității Bancare Europene, deseori v-ați spus că există două tipuri de teste de, de rezistență. Uh, un test de rezistență public uh, și unul uh, de care sunteți dumneavoastră responsabil și unul intern efectuat uh, în interiorul Băncii Centrale Europene. Vă veți încerca să faceți publice și aceste teste de rezistență efectuate de către BCE pentru ca opinia publică în general să dispună de informații mai viabile? Mulțumesc. În ceea ce privește orientările generale privind creditele neperformante, din perspectiva Autorității Bancare Europene, vă pot spune că am contribuit la redactarea acestor orientări generale. Le-am sprijinit dintotdeauna în intervențiile din Comisia Econ și, în mod sigur, mă angajez ca aceste orientări generale să fie, să devină operaționale, să fie implementate. Și după cum am spus în uh, intervenția mea introductivă, uh, trebuie să accelerăm procesul curățării bilanțurilor contabile ale băncilor. Este ceea ce ne-am dorit în ultimii ani. Este ceva valabil pentru toate băncile. Nu există un sistem, nu avem un sistem în care doar anumite bănci ar trebui să-și facă uh, curat în ogradă și autoritățile de supraveghere ar trebui să recurgă la toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a le uh, determina atât pe instituțiile de credit uh, de o importanță semnificativă, cât și pe celelalte să accelereze acest proces cât mai mult posibil. După cum am spus deja, nu cred că putem să ne permitem să facem față următoarei crize uh, cu băncile încă în procesul curățării bilanțurilor contabile. Da, eu mă referam la băncile mai puțin uh, importante. Da, am precizat atât băncile semnificative cât cele mai puțin semnificative. Nu cred că există vreun motiv pentru a accepta o viteză diferită de uh, ajustării. Orientările generale spun cu toată claritatea că viteza ajustării trebuie să depindă de situația capitalului, de situația financiară, de profitabilitatea băncii, dar în mod evident ar trebui să există programe dedicate tuturor băncilor pentru ca acestea să-și curețe bilanțurile contabile. În ceea ce privește publicarea rezultatelor uh, testelor de rezistență, din acest punct de vedere trebuie să fiu precaut. Știți că susțin puternic o publicare o divulgare cât mai cuprinzătoare a rezultatelor activității de supraveghere, inclusiv a rezultatelor testelor de rezistență. Știu că este o poziție care nu este împărtășită de uh, toți membrii comunității autorităților de supraveghere și uneori sunt singur apărând această idee. Însă, dintr-o perspectivă personală, consider că ar fi util dacă am uh, dori să ajungem la un uh, nivel de transparență cât mai înalt din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Papadimulis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Enria. În primul rând, aș dori și eu să vă spun bun venit în comisia noastră. Am avut ocazia să, să asist la prezentarea pe care ați făcut-o în fața coordonatorilor într-o reuniune cu ușile închise. Și trebuie să recunosc că în urma prezentării dumneavoastră, impresia pe care am avut-o a fost una foarte pozitivă. Sunteți un adevărat profesionist și consider că sunteți o persoană care lucrați pentru a apăra interesul public. Din păcate, unele din comentariile care au apărut în presă cred că vor afect, care s-au referit la Uh, faptul că țara dumneavoastră de origine va afecta modul în care vă veți desfășura activitatea. Cred că asemenea comentarii nu sunt utile pentru credibilitatea instituțiilor bancare europene și nu uh, funcționează nici în interesul instituțiilor euro, uh, europene. Până de curând ați uh, fost uh, președintele Autorității Bancare Europene. Mai înainte am discutat cu doamna Nui și foarte probabil veți deveni uh, succesorul său dacă Parlamentul European va vota pentru dumneavoastră. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM θερμοί υποστηρικτές της ολοκλήρωσης της τραπεζικής. Ca instituții, Banca Centrală Europeană și Mecanismul Unic de Supraveghere au susținut uh, EDIS mecanismul european de asigurare a depozitelor uh, bancare. Tocmai pentru că acestea sunt utile pentru partajarea um, riscurilor. Știu că este o decizie politică, însă aș dori să vă întreb pe dumneavoastră în calitate de expert, de specialist în uh, domeniu. Integrarea bancară cred că ar trebui să meargă înainte mult mai repede și astfel băncile ar fi mai bine protejate în cazul unei crize, pentru că știm că crizele se desfășoară în mod ciclic. Și eu cred că trebuie să rezolvăm mai multe aspecte, dar în primul rând să insistăm asupra controlelor și unei mai bune uh, sub, uh, supravegheri. Și cum se poate întâmpla uh, ca scandaluri ca acest scandal uh, cam extra și alte scandaluri anterioare să fie posibilă um, Am avut scandalul documentelor Panama, Paradise Papers și așa mai departe. Cum se poate că doar o mână de avertizori de integritate descoperă probleme care sunt ignorate de agenții uh, de, de stat, autorități de stat importante? Transparența, de asemenea, uh, este importantă și aș dori să vă întreb în calitate de președinte al mecanismului de supraveghere ce intenționați să faceți pentru a îmbunătăți uh, transparența, pentru că dacă nu, cetățenii uh, își vor pierde încrederea în, toată, în uh, această instituție. Vă mulțumesc. O să încep prin, prin uh, a mă referi la EDIS și integrarea bancară. De mai multe ori am susținut uh, în mod puternic proiectul EDIS și dacă îmi permiteți o să vă dau mai multe detalii. În primul rând, există o preocupare la nivel politic vis-a-vis -vis de uh, parta, de, acest, de partajarea acestor uh, riscuri prin garantarea unui număr mare de depozite bancare. Însă nu trebuie să uităm că marile bănci care vor face obiectul uh, unei rezoluții nu vor trebui să aibă acces la acest mecanism de asigurare a depozitelor bancare. ADIS uh, există pentru a fi util în momentul în care băncile sunt lichidate bănci care nu au importanță sistemică și este esențial să există o garanție europeană pentru că după cum am văzut cu ocazia crizei, orice îndoială care apare vis-a-vis -vis de uh, posibilitatea ca mecanismele locale de garantare a depozitelor bancare să acopere, să furnizeze uh, Uh, fondurile necesare duce la o uh, retragere masivă a depozitelor care nu face decât să agraveze și mai mult criza. Deci uh, costurile sunt costurile unui asemenea mecanism, costurile acestui proiect sunt foarte reduse, dar impactul pozitiv va fi unul foarte mare și EDIS are un rol important și din punctul de vedere al, al integrării bancare, pentru că astăzi toate măsurile de izolare impuse pe parcursul crizei nu sunt, uh, nu sunt uh, desfințate pentru că autoritățile locale se tem că ele sunt cele care până la urmă vor trebui să achite factura în lipsa unui, uh, unei, unui mecanism local de garantare a depozitelor ban- bancare. Acest lucru, dacă am avea un asemenea sistem, am debloca și un grad mai mare de partajare a riscului în sectorul privat. Cred că este un element despre care discutăm prea puțin până acum. Înțeleg că se poartă această dezbatere privind uh, reducerea riscurilor și partajarea riscurilor și, în, și că în Uniunea Europeană uh, doar proiectele uh, care au respectat o foaie de parcurs au avut succes și printr-o asemenea foaie de parcurs, cred că am putea împăca cele două uh, obiective. În ceea ce privește scandalul cum ex, Panama Paper și așa mai departe, este deplorabil faptul că după comportamentul uh, grav la care am asistat pe parcursul crizei, vedem uh, în continuare că băncile sunt implicate în asemenea cazuri și reputația lor are de suferit. Din punctul meu de vedere, pentru autoritățile de, supra... autoritățile de supraveghere pot interveni pornind de la gu... modele de guvernanță internă, de la modul în care este tratat riscul în instituțiile de credit. Cred că aceste puncte sunt cele care pot aduce uh, o adevărată plus valoare. Trebuie să ne asigurăm că există uh, valoarea integrității într-o bancă la toate nivelurile posibile și, după cum am spus, trebuie să lucrăm și este și angajamentul pe care mi-l iau dacă mă veți uh, vota în uh, această poziție de la, din cadrul mecanismului de supraveghere și din cadrul Comitetului de Supraveghere al BCE, trebuie să lucrăm pentru a atinge aceste obiective și prin intermediul instrumentelor prudențiale. Deci să ne ocupăm nu doar de managementul de vârf, dar și de managementul mijlociu și de atitudinea, de etica de muncă, de integritatea personalului instituțiilor de, de credit. Apoi, încă vine vorba de transparență, în codul de conduită al MUS, transparența are un rol foarte important și voi încerca să ajungem la cel mai înalt grad de transparență posibil în relațiile cu instituțiile europene și cu opinia publică în general și o să încerc să ating acest obiectiv în noul meu rol dacă mă veți numi din punctul de vedere al măsurilor concrete, am menționat deja faptul că al doilea pilon este unul, unul din domeniile încheie în care uh, trebuie să înțelegem cât mai bine cum funcționează mecanismul de supraveghere, atât pentru bănci cât și pentru uh, investitori. Vă mulțumesc foarte mult, Danuta Hübner. Mulțumesc. Aș dori să vă, să, să vă întreb care este părerea dumneavoastră față de statele membre care nu au moneda euro. Ar trebui să se alăture Uniunii Bancare, ar trebui să le încurajăm în acest sau, sau nu. Vă aduceți aminte că în anul 2014 Banca Centrală a Danemarcei publicase un aviz foarte pozitiv, încurajând uh, guvernul danez să facă parte din Uniunea Bancară, dar apoi uh, s-a amânat această idee până în 2019 și scandalul Danske Bank a reaprins această discuție și guvernul danez examinează posibilitatea aderării la Uniunea Bancară. Apoi, Bulgaria a trimis o scrisoare Băncii Centrale Europene în vară și ministrilor de finanțe din zona euro declarându-și intenția de a adera a Uniunii Bancare și Vreau să vă întreb în, leg- în legătură cu acest lucru. Considerați că să fii parte din Uniunea Bancară poate să-și aducă contribuția pentru a rezolva uh, unele din problemele cu care ne confruntăm în continuare? Ar fi utilă din punctul de vedere al combaterii spălării de bani? Uh, combaterii diferențelor în domeniul supravegherii uh, care există în continuare în statele membre, de a lupta împotriva cazurilor de corupție din sectorul bancar ar fi util sau uh, v-ar crea un volum mai mare de muncă dumneavoastră? Deci considerați că există o plus valoare dacă și alte, uh, dacă state care nu fac parte din zona euro uh, aderă la Uniunea Bancară? Vă mulțumesc pentru această întrebare. În primul rând, decizia de a participa la Uniunea Bancară este o decizie pe care statele membre care nu fac parte din zona euro trebuie să o ia. Statele membre care și-ar dori să adere la Uniunea Bancară. Nu ar fi adecvat să le îndemnăm într-o parte sau alta. Este decizia uh, lor în același timp, în calitatea președinte al Autorității Bancare Europene, am participat la procese de mediere între instituții ale Uniunii Bancare, între mecanismul unic de, de supraveghere, de exemplu, și autorități relevante de resort din statele membre care nu participă. Și este important să găsim un echilibru din acest punct de vedere și percepția sau angajamentul pe care mi-l iau dacă voi fi numit în această poziție este de a mă asigura că voi respecta echilibrul necesar pentru a permite decizii comune și o bună funcționare a pieței uh, unice și pentru băncile care își desfășoară activitatea în celelalte state. În același timp, lucrurile sunt diferite dacă participi la masa unde se iau decizii Um, care privesc uh, instituțiile de credit care au un rol important pe piața internă domestică și dacă Bulgaria va depune o aplicație în acest sens, MUS și Autoritatea Bancară uh, Europeană, europeană um, se vor achita de sarcinile care le revin în acest sens. Mulțumesc, Iacov von Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ria, am câteva întrebări scurte. Mai întâi de toate, considerați că acea strategie de rezoluție rămâne credibilă și după Brexit? Și ținând seama de faptul că relațiile transatlantice sunt mai tensionate, Acum, a doua întrebare. Discreția în materie de supraveghere, marja de discreție, poate fi, poate fi folosită mai mult pentru a ajuta băncile mai slabe să-și dezvolte niște bafere, inclusiv uh, să performeze mai bine la testele de rezistență? Și apoi, în ce privește tehnologia WebTech, Aș vrea să știu mai multe despre aceasta. Cum vedeți lucrurile pe viitor? Punctul de intrare zero, modelul SPE, este modelul care necesită multă coordonare, pregătire exante, dar și intervenții expos din punctul de vedere al funcționării sistemului în materie de rezoluție, astfel încât el să devină mai credibil. SPE, în multe cazuri, se leagă de uh, bail-in-ul de tip deschis pentru bănci. În felul acesta, sistemul este întrucâtva fragil. Trebuie să ne asigurăm că pierderile nu cresc în sus, în jos, în lateral. Deci este nevoie de o decizie foarte hotărâtă, astfel încât planurile de rezoluție să fie credibile. În ce privește Brexit și subiectul privitor la relațiile transatlantice la care v-ați referit, nu vor reprezenta principalul subiect de discuție aici. Regatul Unit uh, ar deveni peste câteva luni o țară terță. I understand that uh, uh there will be to a large extent uh, if the uh... Cât privește propunerile care s-ar putea să, fie, să intre în legislație în, rega, în Statele Unite, avem într-un fel un mecanism care face ca la nivelul jurisdicțiilor interne să se poată aplica mecanismele respective. Dar, din punctul meu de vedere, aceste subiecte au relevanță mai mică. Din ceea ce privește marja de discreție, ca să fiu cinstit, vorbeați despre bufferele contraciclice. Acestea vizează un, me un mecanism macroprudențial, un instrument macroprudențial de sus în jos, care să fie folosit în felul acesta. Însă băncile mici trebuie analizate cu și mai multă atenție pentru că ele vor fi cele mai active pe piața Uh, reciclică, de exemplu pe piața um, creditelor imobiliare. Deci aplicarea acestor bafere la băncile de mici dimensiuni va necesita într-adevăr exercitarea marjei de discreție. Nu mai înțeleg nici propriile mele notițe. Care era următoarea întrebare? RedTech. RedTech este un instrument interesant O să văd dacă nu cumva putem să îi extindem utilizarea. Știu că s-a încercat uh, aplicarea conceptului acestuia pentru a verifica conformitatea cu cerințele uh, pentru, din, din baza directivei MREL. E, un document, e o modalitate de verificare destul de complexă aceasta și instrumentul ăsta ar putea să o înlesnească. Deci utilizarea RedTech ar putea să constituie o evoluție importantă pe viitor și cred că merită să analizăm și alte domenii în care să utilizăm acest instrument. Mulțumesc foarte mult! Cred că încheiem acest punct de pe ordinea de zi tocmai la timp, dar dacă mai dorește cineva să intervină la intervențiile spontane, putem da cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii, foarte util. Închidem acum acest subiect de pe ordinea de zi și trecem la voturi. Vă mulțumesc foarte mult! Două minute de suspendare până ne pregătim uh, pentru vot.

Dear colleagues, let's start. Uh, Dragi colegi, începem. A test. Mai întâi să testăm uh, deschide, utiliz, folosirea, deschidem votul, să testăm deci funcționarea consolelor. Okay. Okay. So, let's now uh, start. Bine. Vă mulțumesc foarte mult, deci putem începe, da? Primul vot, adoptarea punctului cu privire la, la numirea domnului Enria ca președinte al Comitetului de Supraveghere. Am deschis votul, este vot secret. Vote is closed. Am închis votul. 42 de voturi pentru, unul împotrivă, 9 abțineri. Felicitări domnului Enria. We move now to the second vote. Trecem la următorul vot. Proiect de raport din partea domnului Bernd Luke cu privire la obligațiunile garantate. Și începem. Dacă este corect, începem cu directiva. Bun. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cu amendament oral din partea grupului S și D, mai întâi amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Fără amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Beres. Am cer scuze, dar consider că dacă amendamentul oral nu s-a adoptat, există trei amendamente care nu sunt vizate de compromis. 146, 135 și 178. Da, completely, uh, uh, by the you, can you give the name of an amendment? Puteți să reluați numerele amendamentelor? 136 146, îmi cer scuze, 175, Nu, acesta este într-un alt compromis. Deci 146 în cazul acestui uh, compromis. Bun, deci solicitați la 146 vot separat. Raportorul, vă rog. Îmi cer scuze, trebuie să contest acest punct de vedere. Amendamentul S și D a fost abordat așa cum se cuvine în cadrul reuniunii uh, raportorilor din umbră, în cadrul negocierilor, nu a întrunit majoritatea voturilor, deci compromisul abordează deja subiectul, răspunde la această problemă și deci subiectul e deja acoperit. Domnul Sant. În ce privește, în, în timpul reuniunii uh, uh, raportorilor din umbră, a devenit clar că compromisul nu e acoperit și că trebuie să votăm la acest punct. Deci ceea ce vrem noi, și am vrut și atunci, este un vot separat. Da, mulțumesc. Îmi cer scuze, dar nu este prima dată când un grup uh, cere un uh, vot separat, nu-i sfârșitul lumii. Bănuiesc că majoritatea va fi aceeași, până la urmă nu o să fie așa o dramă, deci să votăm la 146. Cine-i pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul D pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul F cu amendament oral din partea grupului S și D Primul amendament oral pentru, împotrivă, verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Votăm pe marginea compromisului fără amendament oral și apoi vom vota separat cer scuze, doamna Beres, 175 și 148. Deci compromisul F, fără amendament oral pentru, împotrivă, verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 26 de voturi pentru la, 27, la 24 împotrivă și acum votăm la 175. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul. Respins.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 259. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. <coughs> Respins. Compromisul K pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, cu amendament oral. Mai întâi o amendamentul oral. cine pentru, împotrivă, cred că e respins, dar verificăm, am deschis votul. Am închis votul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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm pe marginea propunerii comisiei cu amendamentele aduse. Vol cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. 34 de voturi pentru, 16 împotrivă, abținere. Se adoptă. Felicitări raportorului. Nu, Trebuie să votăm mai întâi pe marginea negocierilor deschise în baza raportului adoptat în comisie, cu vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. 33 de voturi pentru, 17 împotrivă, deci majoritatea calificată a fost întrunită. Trecem acum Sigur, felicitări și trecem acum la regulament. Votăm mai întâi pe marginea amendamentului 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se corectează președintele, am lista de vot greșită. O clipă. Bun. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15, 50. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 15. Amendamentul 15. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. Respins cu 22 de voturi la 20. Votăm în bloc pe marginea amendamentelor de la 30, 38 și 39 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Verificăm la amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru la 24 împotrivă. 17 pentru împotrivă. PP-ul e pentru? Da. Abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 18 am deschis votul. O mulțime de combinații și permutări. Am închis votul. Respins. 3 este retras, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 19 pentru, Împotrivă. Verificăm la 19 am deschis votul. Am închis votul, e respins. Votăm pe marginea propunerii comisiei așa cum a fost modificată. Vot cu apel nominal, am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. 45 de voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Votăm pe marginea deschiderii negocierilor în baza raportului așa cum a fost adoptat în comisie. Vot cu apel nominal am deschis votul. Am închis votul. 44 pentru, 6 împotrivă. Felicitări raportorului. Now we move to the draft. Trecem acum la proiectul de raport al Barbarei Capel cu privire la activitatea Băncii Europene de Investiții, raportul anual cu privire la activitatea BEI, amendamentul 20. Un moment. Dave, sorry, there is a new... Ok, sorry. Amendment 20. If... Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 21. Am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Respins. 22. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 22. Am deschis votul. Am închis votul. Egalitate, deci respins. 24 la 24. Votăm pe marginea textului inițial. Pentru, împotrivă, verificăm textul la textul inițial. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Bun. Compromisul A, cine pentru? Împotriva abțineri, verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cu 28 de voturi pentru, 17 împotrivă. Trecem la compromisul B, unde trebuie să spun că biroul raportorului a informat secretariatul că conținutul alineatului 13 Domnul președinte se corectează, îmi pare rău, uh, am sărit peste un amendament. 28 pentru, împotrivă, abține respins. 29 pentru, împotrivă. Verificăm la 29, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Și acum, compromisul B, cum spuneam mai devreme, rap biroul raportorului a informat secretariatul de faptul că conținutul alinatului 13 INTA a fost intro uh, introdus în compromisul B din greșeală, intenția fiind să vizeze alinatul 13 din INTA fără să se preia formularea de acolo, și anume textul din INTA nu trebuie inclus în compromis. Prin urmare, textul care începe face apel la BEI, ținând seama de și așa mai departe, coordonarea politicilor economice, aceasta e ultima parte a textului, această secvență de text trebuie să fie eliminată. Cu această clarificare din partea raportorului, votăm pe marginea compromisului B pentru, împotrivă, verificăm electronic la compromisul B. Am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi la 19. Trecem la amendamentul 37. Nu, 35 se corectează președintele. 35 a fost retras, am avut dreptate. Deci 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, eh, îmi cer scuze, retras de asemenea. Și ne întoarcem la textul inițial de la alinatul 4. Pentru, împotrivă, verificăm textul inițial, votul la textul inițial, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentele 39 și INTA identice, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Am, alinatul 7 INTA pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 45. Vreți să verificăm la 43? Amendamentul 43. Atunci am deschis votul. Verificăm. Am deschis votul. Elmar, bun venit la Econ. Am închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru la 23 împotrivă și trecem la 45 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate, cred eu, dar au fost prea apropiate voturile. La 45 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, nu-i văd pe vers, de aceea verificăm, am deschis votul la 49. Am închis votul. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 50. Am deschis votul. Closed. Se închide votul. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 56 pentru, Împotriva abțineri se respinge 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial 2 uh, pentru împotrivă se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri se respinge, 59 pentru împotriva abțineri se respinge, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic. Very new combination of political groups here. Ce coordonare la grupurilor politice se respinge cu 26 la 21. Compromisul C pentru se adoptă. Trecem la buget 14 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Aliatul 16, buge, deci bugete 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri se respinge. 65 pentru împotriva abțineri se respinge. 66 pentru. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. The vote is closed. Se închide votul. Se adoptă 67 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 85 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 70 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă 71 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 72 pentru. PP 72, împotriva abțineri se, ado se respinge, pardon. E, voia să votați să țin în bloc, v-a plăcut așa de mult amendamentul. 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru abțineri se respinge, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Textul inițial sub rubrica 4 pentru, împotriva. Hai să verificăm electronic. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. 83 pentru, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Textul inițial, aliatul 8, pentru, împotriva, abțineri se... Haideți să votăm electronic, alineatul 8. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Vă rog, ridicați bine mâna. Amendamentul 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. 86, 87 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial sub 5 pentru Împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se respinge. Textul inițial la alineatul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 91, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 26 la 24, amendamentul 92. Pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial, alineatul 10, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 93 pentru, împotrivă. Se deschide votul la, la 93. Vote is closed. Se închide votul. Egalitate, deci se respinge. 94 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge. Compromisul H pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Buget 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Buget 19 pentru împotriva. Haideți să verificăm aliatul 19 să deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva. Haideți să verificăm 103, se deschide votul. The vote is closed. Se închide votul. Se respinge. 104 pentru împotriva abțineri se respinge, 105 pentru împotriva abțineri se respinge, 106 pentru împotriva abțineri se respinge, textul inițial uh, sub rubrica 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru împotriva abțineri se respinge, 108 pentru împotriva abțineri se respinge, textul inițial uh, aliatul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 109 pentru împotriva abțineri se respinge, 110 pentru împotriva abțineri uh, verificăm electronic. Oh, one, 110. Okay. Vote is Se închide votul. Se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 112 pentru, împotriva, împotriva, se respinge. Hai să verificăm electronic, 112 se schide votul. Se închide votul. Se respinge. Textul inițial la alineatul 12 pentru, împotriva, Vă rog să ridicați mâna, se deschide votul electronic. Ah, ok. Ah, socialist. No, socialist minus. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. 114 pentru. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 115 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 100. Compromisul D. Pentru. Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 120 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 121 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Textul inițial pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 124 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 125 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Vote is closed. Se închide votul. Egalitate se respinge. 133 pentru, împotriva abțineri se respinge, 134 pentru împotriva abțineri se respinge 144 pentru împotriva abțineri se respinge 146 pentru împotriva abțineri se respinge 147 pentru împotriva abțineri se respinge 151 pentru împotriva abțineri se respinge 154 pentru împotriva abțineri se respinge compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă Intalinatul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă 5 pentru Împotrivă. Haideți să verificăm intalinatul 5, se deschide votul electronic. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Alinatul 8 pentru... Uh, haideți să verificăm electronic. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. 30 la 19. Inta 11 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Inta 11 se deschide votul electronic. Vote is closed. Se închide votul. Iarăși egalitate se respinge. Buget 15, structura ciudată, pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 24, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I, pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge 23 la 28, 159. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Textul inițial în 17, pentru, împotriva, abțineri se adoptă bugete, aliatul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial, considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul B, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 7, se deschide votul. Și felicitări uh, a autorului pentru numirea în funcție de ministru de, al apărării al Belgiei. Se închide votul. Mă simt mai în siguranță acum. Se închide votul. Se respinge cu 29 de voturi împotrivă. Mergem mai departe. La textul inițial, linatul B. Va, ca, da, ajutați-mă, vă rog, spune domnul președinte. E 8, 8, îmi cer scuze. Pentru. Împotriva, abține, se adoptă 9 pentru. Împotriva, abține, se adoptă 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Dup după ce am spus ce am spus, acum trec toate amendamentele. Iată, influențează votul. 12 pentru. Împotrivă. Se deschide votul electronic. Vote is closed. Se închide votul. Se respinge. Consentul C, textul inițial pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Textul inițial, consentul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Consentul E, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm 13 să deschide votul. 13. Se, des- se închide votul. Se respinge cu 28 la 24. Ce scuze. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, abțineri se respinge. Trimiterile, votăm în bloc de la 1 la 9, bun, de la 1 la 9, deci pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotriva Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. La o diferență de un vot, textul inițial, trimiterea 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Vote is closed. Se închide votul. is yes, adopted. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vot prin apel nominal asupra textului astfel amendat. Se deschide votul. Se închide votul. 24 pentru 9 împotrivă 9 abțineri. Felicitări raportorului. Mergem mai departe la proiectul de aviz al Ivanei Maletici. Regulamentul prevederilor comune.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 Se respinge cu 28 la 23. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 25, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge cu 28 la 24, 26 pentru împotriva, abțineri, se respinge 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri Hai să verificăm electronic. Nu am văzut bine. Cred că se adoptă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 Împotrivă. Haideți să verificăm, să deschide votul. Se închide votul. Se respinge 29 la 22. 42. Îl supunem la vot, nu-i așa? A, nu. Deci au fost trei amendamente. Bun, votăm amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 43, să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 44 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm din nou 44, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 45 și 46 împreună pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, se deschide votul. Vote is closed. Se închide votul, se respinge 28 împotriva 23 pentru. Amendamentul 8 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva, nu, este caduc 47. Amendamentul 48 pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 23 pentru, 28 împotriva. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50, 50 pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 50, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul se respinge 27 împotriva, 24 pentru. Amendamentul 10 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 este caduc. Spune domnul președinte. 54 pentru, împotriva abțineri se, se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri și de pentru sau împotrivă. Verificăm 55, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge 26 împotrivă, 24 pentru. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 58 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 60 pentru, împotriva abținerii se respinge. 11 pentru, împotriva abținerii se respinge. Aș spune că a fost respins. Nu știu dacă doriți să verificăm. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, a fost respins. Deci acesta a fost SS11. Continuăm cu 61. Pentru, împotrivă, verificăm și 61. S-a închis votul. Se respinge. 26 împotrivă, 24 pentru. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, cred. Cred că a fost aceeași majoritate ca înainte. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Ce scuze? 63 is rejected, so then we have to go to 64. A fost uh, respins 63, deci trebuie să continuăm cu 64. Și, da, trebuie să verificăm, pentru că am uitat cum ați votat. Verificăm 64. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru, 22 de voturi împotrivă. Continuăm cu 66 atunci, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, îmi cer scuze, s-a deschis votul pentru 66. Este amendamentul tău, Permaș. Um, the vote is closed. S-a închis votul. A fost respins 28 împotriva, 22 pentru. Retrase, retrase, retrase. 71 acum pentru, împotriva, abțineri, respins. 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu am văzut cum a votat ECR. Împotrivă, se respinge. 76. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 80 pentru, împotriva abțineri se respinge, 81 pentru, împotriva abțineri se respinge, 82 pentru, împotriva abțineri se respinge, 83 pentru, împotriva abțineri se respinge, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, PP, pe, pentru, împotriva, pe, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. Yeah, but the timing was in between. Vote is closed. Rejected. S-a închis votul, se respinge 25 împotriva, 22 pentru 86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 se respinge, 99 pentru, împotriva abțineri se respinge, 100 pentru, împotriva abțineri se respinge, 101 pentru, împotriva abțineri se respinge, 102 pentru, împotriva abțineri se respinge, 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva țineri se adoptă. 106 pentru, împotriva țineri se respinge. 107 pentru, împotriva țineri se respinge. 108 pentru, împotriva țineri se adoptă. 109 pentru, poftim. Da, cred că suntem în ordine. 109 pentru, împotriva țineri a, 109 devine uh, caduc. Da, pentru că 108 a fost adoptat. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. 110 pentru, împotriva, verificăm 110. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 111 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 112, 112 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge, 114 pentru împotriva abțineri se respinge, 115 pentru împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru împotriva abțineri se respinge, 117 împreună cu 118 pentru împotriva abțineri se respinge, 119 pentru împotriva abțineri se respinge, 120 pentru împotriva abțineri se respinge, 121 pentru împotriva ALDE pentru sau împotriva? Se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. Cred că a fost respins, dar... S-a închis votul. Da, a fost respins. 28 împotriva, 20 pentru. 127 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 125 împreună cu 126 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 128 și 129 pentru, împotriva, abțineri. Se resping. 130 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. 135 și 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri se respinge. 138 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri. Alde, împotriva, 139 se respinge. 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 2, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge 26 împotriva 24 pentru 3 pentru împotriva ține alde împotriva 3, da, vă rog să ridicați mâinile, se respinge 4 pentru împotriva țineri se adoptă 5 pentru, împotriva țineri se respinge 1 pentru, împotriva țineri se adoptă 6 pentru, împotriva țineri se adoptă 7 pentru, împotriva țineri se respinge 2 pentru, împotriva țineri se respinge 8 pentru, împotriva țineri se adoptă 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 și 13 pentru, împotriva abțineri se resping, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva Verificăm amendamentul, 4, s-a deschis votul. Vot is... S-a închis votul. Se respinge în diferența de un vot. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Anexele acum, 140 pentru împotriva abțineri se respinge, 141 pentru împotriva abțineri se respinge, 142 pentru împotriva abțineri se respinge. Să punem la vot textul astfel modificat. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 24 de voturi potrivă, nicio abținere. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Mai urmează a doua parte, al doilea, al doilea report al Ivanei Maletici, proiectul de aviz privind uh, situația dezbaterii privind viitorul Euro- Europei, compromisul A pentru, potriva țineri se adoptă, compromisul B, un amendament oral pentru, împotriva țineri se adoptă. Deci trecem la compromisul BA, pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul C pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva țineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva țineri se adoptă, Compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă. Supunem la vot textul astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a, închis votul. 40 de voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Putem uh, încheia această reuniune. Următoarea ședință va avea loc mâine. Este o reuniune comună Econ Fem de la 9 la 9.30 și re- reuniunea normală Econ. Începem la ora 9 fix mâine. Vă rog să fiți punctuali. Întotdeauna începem la timp. Because otherwise we will have an overlap pentru că dacă nu, se va suprapune reuniunea noastră cu reuniunea Tax trade, deci trebuie să fim punctuali. Și apoi ne revedem uh, luni 26 uh, de la ora 15 și marți apoi să încheiați ședința.